Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc. And again, may I ask you to stop conversation? Și încă o dată vă rog să luați loc în sală și să puneți capăt oricărei conversații private. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Dear ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, aș dori să vă propun să începem uh, reuniunea Comisiei Regia Parlamentului European. Avem o uh, comisie mixtă împreună cu uh, reprezentanții parlamentelor naționale uh, din statele membre. E o adevărată onoare pentru mine, dar aș dori să procedăm ca de obicei. Aș dori să adoptăm ordinea de zi. Aș uh, dori să adresez o întrebare colegilor de la Regii. Există sugestii? Uh, domnul Van Nistelrooy, coordonator din partea grupului PP. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur că avem un subiect interesant, vom trece imediat la ele, dar aș dori să spun că data trecută am discutat catastrofele naturale din insule, din San Martin și din Antile, de această dată avem uh, o problemă cu Grecia și uh, atunci când vom discuta acest subiect uh, pe urmea de zi, și știu că și domnul Spirache, doamna Spirache dorește să spună poate câteva cuvinte, să prevedem o fereastră pentru această dezbatere. Vă rog. Doamna Spirache, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Van Nistelrooy, pentru că vă exprimați solidaritatea cu poporul elen. Uh, doamnă Mihailova, doamnă președinte, vă rog să puneți uh, pe ordinea de zi de mâine și punctul Grecia, situația din Grecia și aș dori să vă propun să uh, punem și acest subiect pe ordinea de zile de la plenară din noiembrie. Aș dori să le spun colegilor de la Regi că este important să ne exprimăm solidaritatea față de Grecia prin uh, a ruga Comisia să, exce- să facă excepții uh, pentru, uh, de la regulile legate de catastrofele naturale. Putem uh, amenda regulamentul cu privire la uh, Fondul European privind solidaritatea. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-a acordat cuvântul. Restul mâine. Mulțumim și noi. Mulțumim, uh, domnule Van Nistelrooy, doamna Spirachie. Ce vă pot spune este că mâine dimineață după rapoartele din partea celor uh, două delegații, uh, din uh, cea din România și cea din Bulgaria, înainte de voturi vom rezerva o fereastră, fereastră pentru situația din uh, Grecia și uh, sper să avem cât mai mulți participanți la această dezbatere. Și în al doilea rând, la ședința coordonatorilor, deja am uh, inclus în dosarul pentru ședința coordonatorilor o dezbatere legată de o posibilă întrebare orală legată de situația din Grecia după inundațiile care au avut loc acolo. Deci iată ce putem face deocamdată. Acum, putem adopta ordinea de zi astfel modificată? Bun, mulțumesc! adoptarea proceselor verbale ale reuniunii din 90 octombrie. Acestea sunt disponibile pe internet. Ca de obicei, vă propun, dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul ședinței, să considerăm aceste procese verbale adoptate. La uh, comunicările președintelui nu am nimic. Putem trece direct la uh, Uh, conferința noastră de astăzi. Este vorba de o reuniune interparlamentară cu privire la viitorul politicii de coeziune după 2020, oportunități, provocări și uh, următoarele etape. Dragi colegi, dragi prieteni, stimați membrii din Parlamentele Naționale, E o adevărată plăcere pentru mine să vă urez bun venit tuturor aici la Parlamentul European. Astăzi participăm la această reuniune interparlamentară ca să discutăm de un subiect foarte important, respectiv viitorul politicii de coeziune și cum ar putea ea să arate după ce uh, perioada actuală de finanțare uh, se termină, deci după 2020. Am discutat uh, de mai multe ori uh, uh, la comisia noastră acest subiect și am pregătit și o rezoluție care se numește cărămizile pentru uh, politica de coeziune de după 2020 în Uniunea Europeană. A fost uh, un raport din proprie inițiativă pregătit de către comisia noastră. În acest raport uh, se schițează poziția inițială a Parlamentului, care a fost adoptată la plenara din luna mai anul curent. Acum pregătim așa numitul așa numita propunere omnibus legată de evaluarea intermediară a perioadei actuale și doamna Constanțe Crel, care chiar va lua cuvânt astăzi, este raportorul din partea Comisiei Regii pe acest dosar. După cum știm cu toții, uh, în timpul uh, Săptămânii Europene a Orașelor și a uh, regiunilor din octombrie s-a publicat raportul cu privire la um, deci al șaptelea raport privind coeziunea. Am avut deja o dezbatere cu doamna comisar Crețu și cu Comisia Coter de la Comitetul Regiunilor. Comisia noastră va pregăti un uh, raport din proprie inițiativă pe baza acestui document important. În anul uh, viitor vom începe uh, munca pentru următoarea perioadă de finanțare și așteptăm uh, propunerea privind cadrul financiar multianual în luna mai. Așa am fost informați. Mâine uh, vom avea o, o audiere cu domnul Oettinger, care este comisar care, domnul comisar care se ocupă de bugetul Uniunii Europene și sper să ne dea mai multe informații uh, pe acest subiect. Sper să avem o dezbatere sinceră legată de oportunitățile și provocările care ne așteaptă și să uh, examinăm cele mai bune practici care au apărut în uh, perioada de finanțare actuală și cea anterioară. Deci, uh, noi, europarlamentarii, sperăm să avem o dezbatere plăcută și foarte rodnică și aș dori să vă urez o după masă foarte interesantă. Înainte să dau însă cuvântul uh, vorbitorilor, aș dori să fac și un anunț pentru membrii Parlamentelor Naționale. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog să completați uh, formularul uh, care vi s-a transmis și să îl dați ușierilor. Pe pupitrele dumneavoastră se află aceste formulare. Le aveți cu toții? Bun. Uh, intervenție fără microfon din sală. Președinte, vă știu. E mai ușor uh, să vedem cine se înșuie la cuvânt astfel, în primul rând. Și în al doilea rând, ca de obicei, vom uh, urmări Vom urma procedura obișnuită, vor primi în primul rând cuvântul coordonatorii din partea grupurilor politice și după aceea membrii din partea parlamentelor naționale și apoi ceilalți colegi. Aș dori să uh, urez un călduros bun venit, doamne comisar Crețu, care este oaspetele nostru astăzi și care va participa la această dezbatere și aș dori să profit de ocazie și pentru a uh, saluta și a ura bun venit domnului Ab, ministru uh, care reprezintă președinția estoniană. El se ocupă de politica de coeziune în uh, Estonia. E un prieten al comisiei noastre. De mai multe ori a participat uh, la dezbaterile noastre. Am discutat problemele politicii de coeziune. Deci e o adevărată plăcere plăcere pentru mine, dar nu aș dori să mai pierdem timpul, deci aș dori să dau cuvântul doamnei comisar Crețu pentru observațiile sale cu privire la viitorul politicii de coeziune. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, uh, stimați reprezentanții ai Parlamentelor Naționale și ai Parlamentului European, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați uh, uh trimis-o de a participa la această reuniune. Știți că pentru noi Comisia, Parlamentele Naționale, joacă un rol foarte important în ceea ce privește controlul democratic al politicilor noastre. De asemenea, ne ajutat să le aducem mai aproape de cetățeni. Deci, aș dori să-mi exprim recunoștința față de toți participanții, pentru că știți că uh, Oriunde mă duc, încerc să mă întâlnesc cu parlamentarii de la fața locului ca să le explică prioritățile comisiei noastre și să menținem acest uh, dialog transparent și constant. Ne aflăm astăzi în Casa Democrației Europene și această audiere este un uh, moment uh, foarte important pentru un adevărat dialog politic. E un moment important uh, și pentru politicii, politica noastră de coeziune, pentru că, iată, discutăm viitorul politicii de coeziune după 2020. Am primit avize din partea tut toat, din partea tuturor statelor membre în ce privește viitorul acestei politici și aș dori să vă mulțumesc tuturor, aș dori să mulțumesc parlamentelor naționale pentru contribuțiile pe care mi le-ați transmis, transmis, care sunt foarte interesante. Apoi, apreciez foarte mult activitatea Comisiei Regii. Uh, doamnă președinte, sunteți foarte sârguincioși în pregătirea acestei dezbateri, apoi și raportul uh, uh, Crel, E foarte important în acest sens, la fel ca și avizul domnului Schneider, care ne oferă foarte multe idei, foarte multe piste de reflexie. Deci, încă o dată, mulțumim pentru activitatea dumneavoastră. Domnilor și domnilor, dacă ne uităm în trecut, ne dăm seama că proiectul european ne-a dus o pace, o pace și o prosperitate nemai întâlnite, dar criza economică și presiunea exercitată de globalizare, migrație și schimbările tehnologice au dus la tensiuni în uh, Uniunea noastră și au apărut uh, disparități uh, care s-au agravat așa cum am constatat cu ocazia celui de-al șaptelea uh, raport de coeziune. Aceste disparități economice și uh, sociale riscă să uh, submineze valorile de bază care stau la temelia Uniunii Europene. În ce privește viitorul, răspunsul meu uh, e foarte simplu, uh, politica de coeziune de ce spun politica de coeziune? Pentru că e uh, expresia cea mai vizibilă a solidarității europene. E o politică care asigură oportunități egale pentru toți cetățenii din toate regiunile. Așa cum am spus, Comisia a publicat luna trecută al șaptelea raport cu privire la politica de coeziune din Uniunea Europeană. Acest raport uh, ne indică câteva aspecte. În primul rând, convergența Uh, se face la nivel european, ceea ce este promițător pe viitor, ceea ce înseamnă că uh, politica de coeziune funcționează. Însă, paradoxal, raportul ne mai spune că și disparitățile apar între țări și pe teritoriul unei țări, între zonele rurale și urbane, între periferia orașelor și centrul orașelor, între orașele mici și mari metropole. Acesta este motivul pentru care politica de coeziune ar trebui să investească în continuare în toate regiunile. Și știu că atât Comisia Regii cât și multe state membre au aceeași poziție. Raportul le mai spune și că Uh, de asemenea, uh, excluziunea socială, inclusiv în ce privește migranții, uh, transportul durabil, schimbările climatice, apoi serviciile de bază, sănătate, educație, inovare, cercetare, iată care sunt domeniile în care politica de coeziune a făcut cu adevărat o mare schimbare și pe care ar trebui să se axeze și mai mult pe viitor ar trebui să continuăm să ajutăm statele membre și orașele să fie mai uh, reziliente și să se adapteze la globalizare și la transformările industriale și tehnologice. Domnilor și domnilor, care este întrebarea cea mai importantă? Cum putem face acest lucru? Cum putem să ne axăm pe rezultate concrete? Cum putem să ne asigurăm că politica de coeziune este mai, simpl, mai simplă, uh, în folosul uh, beneficiarilor, deci să fie uh, orientată spre beneficiar. Totul pornește de la un cuvânt, încredere. Încrederea este foarte importantă. Suntem pentru simplificare, eu sunt pentru o simplificare drastică acestei politici, care nu s-a schimbat de 25 de ani și care câteodată este un coșmar pentru beneficiar, deci uh, trebuie să uh, Uh, simplificăm uh, sistemele de management și de control. E un prim pas pentru a readuce încrederea între autoritățile de programare și instituțiile europene. Pentru perioada 2017-2020 uh, am, avut, am obținut un nivel ridicat de asigurări, dar s-a dovedit că este foarte greu, este îndelungată și este povărător. Deci trebuie să avem o abordare mai simplificată. Apoi, Uh, toată lumea este pentru un sistem mai uh, simplu, dar și mai flexibil. Și flexibilitatea ar trebui să uh, stea la baza reflecției noastre. În ultimii ani ne-am dat seama că orice regiune poate face unor noi provocări. Prioritățile din politica de coeziune sunt fixate la începutul perioadei de implementare și ne-am dat seama că uh, e nevoie de prea mult timp ca să facem schimbări, modificări. Ne-am confruntat cu situații în care am fi putut să reacționăm mult mai repede, ar fi trebuit. De exemplu, în uh, Valonia am avut uh, situația Caterpillar, Uh, de peste noapte uh, sute de uh, muncitori și-au pierdut locurile de muncă sau calamitățile naționale. Deci trebuie să avem mai multă flexibilitate pe viitor. Uh, un fond nefolosit de la politica de coeziune ar fi mai ușor de folosit pentru a face față unor provocări care apar pe parcursul perioadei. Flexibilitatea poate fi sporită și printr-un pachet simplu de reglementare în care regulile care se aplică regulilor, fondurilor structurale sunt aceleași. Aș dori în primul rând să mă refer la chestiunea guvernanței. Știm cu toții că o guvernanță ă, proastă, reduce impactul investițiilor publice. Ă, nu este nici prima, nici ultima dată când spun că banii nu ă, reprezintă totul. Deci trebuie să construim capacitatea administrativă. Și de aceea mă întorc spre dumneavoastră, spre reprezentanții parlamentelor naționale. Dumneavoastră știți ce se întâmplă la fața locului, pe teren, competențele dumneavoastră sunt foarte importante, aveți uh, instrumentele și uh, experiența pentru a face ca legislația europeană să ajungă acolo unde trebuie și aveți și un rol foarte important uh, în ce privește evitarea birocrației. Sunteți, de asemenea, aveți poziții importante în țările dumneavoastră pentru a ne ajuta să găsim stimulente pentru a înfăptui reformele structurale. Deci, doamnelor și domnilor, în încheiere, aș dori să spun cât de important e să lucrăm uh, strâns uh, împreună pentru a ne asigura că fiecare cetățean european din deci circunscripția dumneavoastră știe că politica de coeziune dă rezultate la fața locului. Uh, comunicarea comună pe care am propus împreună cu doamna comisar Tyson a ajuns și în regiuni. Ceea ce e important acum e ca toată lumea să participe la acest proces. Comisia Uh, statele uh, naționale, Parlamentul uh, național, Parlamentele naționale, Parlamentul European, autoritățile rogale și regionale. Sigur că nu vă cer să ne lăudați, dar să ne acordați încrederea, să vă angajați și să vă dați seama că și să spuneți, dacă un proiect e finanțat din fonduri europene, să spuneți acest lucru. Pentru că de prea mult timp tot ce e prost se spune că vine de la Bruxelles. Toată lumea dă vina pe Bruxelles. Și tot ce vine de la uh, nivel național e bine. În țara mea, în urmă cu două săptămâni, am dat drumul la televizor și am văzut uh, o emisiune despre investiții, 90% din finanțarea europeană, fără ca cineva să spună că e vorba de fonduri europene. Nu cred că mai există o altă un, uh, țară, un alt stat membru uh, care să aibă un comisar competent și să nu invite comisarul competent, competent la astfel de evenimente. M-a dezamăgit. În orice caz, uh, cred că trebuie să facem schimbări în ce privește comunicarea. Am vorbit cu domnul comisar Moetas, care era la Manchester, la universitate, în care au fost investiți 150 de milioane de euro și nu există nici măcar un steag european acolo. Când domnul comisar a întrebat de unde vin banii, de unde a venit finanțarea, i s-a spus uh, de la primărie. 150 de milioane a dat primarul. Vă dați seama. Deci cred că ar trebui să reconstruim încrederea între noi. Deci haideți să încercăm să explicăm cât mai puternic uh, și mai clar politica de coeziune, iar colegii de la Comitetul Regiunilor cred că vă vor putea pune la dispoziție Uh, detalii în legătură cu analiza politicii de coeziune pe care a pregătit-o uh, în acest an. Și, în fine, Aș dori să vă mai informez că domnul președinte Juncker a lansat săptămâna trecută un grup de experți uh, cu privire la subsidiaritate și proporționalitate, așa cum a anunțat la discursul privind starea Uniunii din septembrie, format din europarlamentar, parlamentar național și membri ai Comitetului Regiunilor. Acest grup de experți sosește la momentul uh, potrivit uh, și ne va ajuta să identificăm uh, felul în care politicile noastre pot fi mai eficiente și să aducă cu adevărat plus valoare europeană. Vă urez o dezbatere rodnică și ce vă mai pot spune este că comisia dumneavoastră e una dintre cele mai bune e formată din uh, oameni extrem de competenți care lucrează pe teren, știu ce merge, ce nu merge și cred că e foarte important să cooperăm împreună Parlamentul European, Comisia, Parlamentele Naționale și vă sunt recunoscătoare pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Mulțumim pentru discursul dumneavoastră extrem de interesant și pentru mesajele importante pe care ni le-ați transmis. Din câte am înțeles, ne veți părăsi. Mergeți. Uh, vom discuta și strategia alpină, printre altele, dar știm că aveți o agendă foarte încărcată. În orice caz, vă mulțumim pentru prezența la ședința noastră. Știu că uh, uh domnul Bresca va sta până la sfârșitul reuniunii, deci cineva de la comisie va putea să dea răspunsuri la întrebări dacă sunt întrebări adresate comisiei. Va primi în, or- în orice caz mai târziu cuvântul. Îmi revine acum plăcerea să dau cuvântul următorului uh, vorbitor, domnul Iac Ab, ministru pentru administrație publică. Uh, el reprezintă președinția Estona a Consiliului Uniunii Europene și ne va prezenta abordarea președinției. Vă rog. Tänan. Austatud Mihailova, Mihhailova, austatud volinik Reets. Doamnă Mihailova, doamnă comisar, stimați membrii ai Parlamentului. În primul rând, Vă mulțumesc pentru invitația la acest seminar cu privire la viitorul politicii de coeziune. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta astăzi împreună despre oportunități, șanse și pași următori și provocări. Este momentul potrivit să o facem, pentru că Comisia Europeană lucrează acum la un nou cadru financiar multianual, la o propunere în acest sens care include și politica de coeziune. Însă, Înainte să ajung la subiect, înainte la a discuta despre subiectul reuniunii de astăzi, vreau să mulțumesc Parlamentul European, doamnei Mihailova, doamnei Crel și raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte bună pe timpul trialogurilor legate de omnibus. Am reușit să facem destul de multe în ceea ce privește simplificarea regulamentului privind dispozițiile comune. Au am intră între pri între prioritățile președinției estone, când vă făceam această prezentare în Parlamentul European, vă spuneam că noi, președinția, ne dorim să ducem mai departe discuția legată de viitorul politicii de coeziune, cu accentul pe simplificarea și implementarea politicii de coeziune. Și am reușit să facem exact acest lucru. Am discutat subiectul la mai multe niveluri și Consiliul de Afaceri Externe, săptămâna trecută, acolo am discutat în principal despre politica de coeziune. Consiliul de Afaceri Externe s-a reunit astfel încât toate statele membre să aibă posibilitatea să își exprime opiniile și propunerile cu, cu privire la viitorul politicii de coeziune. Și mă bucur că astăzi pot să vă vorbesc aici dumneavoastră. Pentru a începe, am adoptat împreună cu statele membre concluziile Consiliului cu privire la sinergii și simplificări pentru politica de coeziune post-2020. Consiliul împărtășește ideea că diferite instrumente și diferite politici ale Uniunii Europene trebuie să se completeze reciproc. Sinergiile între diferitele instrumente și politici sunt de asemenea importante și trebuie îmbunătățite. Armonizarea regulilor comune pentru diferitele fonduri și instrumente e o idee la care trebuie să ne gândim, mai ales dacă ținem cont de particularitățile implementării și a fost aceasta recomandarea grupului la nivel înalt pentru simplificare. Ca rezultat, va fi mai ușor pentru beneficiar să își găsească drumul în acest peisaj foarte complicat legat de finanțarea europeană. Săptămâna trecută, miniștrii responsabili pentru politica de coeziune s-au axat pe acest al șaptelea raport de coeziune și pe subiecte care sunt legate de următorul CFM. Mă bucur să spun că discuțiile au fost sincere și aprofundate. Statele membre au fost de acord că politica de coeziune are o contribuție importantă și poate să joace un rol important în reducerea diferențelor în dezvoltare, în promovarea reformelor structurale și competitivității. Nu trebuie să ne culcăm pe ureche totuși, trebuie să continuăm să muncim astfel încât să reducem diferențele de dezvoltare. Stimați colegi, după reuniunea pe care am avut-o, pe care tocmai o menționam, pot să vă spun că statele membre pun mare preț pe valoarea de coeziune. Consiliu și-a luat toate angajamentele pentru a se asigura că regulile pentru fondurile structurale europene și cele de investiții să fie niște reguli mai simple. Încercăm să găsim modalități prin care să ne asigurăm că există reguli clare, simple și neîmpovărătoare pentru următorul cadru financiar multianual. Acum câteva despre, câte ceva despre provocările acestei politici de coeziune. Conform celui de-al șaptelea raport al coeziunii, regiunile, statele membre și Uniunea Europeană în întregul său beneficiază de pe urma politicii de coeziune. Cu toate acestea, există încă regiuni din Europa Europa, Așa cum ne spunea și doamna comisar Crețu, există în continuare regiuni în Europa unde creșterea economică e în urmă și șomajul e foarte ridicat. Așa că Uniunea Europeană are noi provocări foarte mari. Trebuie să impulsionăm creșterea, să stimulăm inovarea. Trebuie să creștem gradul de ocupare și trebuie să luptăm împotriva șomajului tinerilor și să reducem sărăcia. Nu există niciun motiv pentru care să credem că politica de coeziune ar trebui să rămână neschimbată sau izolată de realitatea schimbătoare din jurul nostru. Din contră, față în față cu noile provocări, avem nevoie de soluții integrate, soluții care să conțină diferitele sectoare, diferitele fonduri. Politica de coeziune trebuie să fie suficient de flexibilă, astfel încât să răspundă mai bine adevăratelor nevoi ale regiunilor și statelor noastre. Pe lângă flexibilitate, trebuie să garantăm și stabilitatea politică. Și asta pentru că politica de coeziune are un rol important de jucat pentru investițiile pe termen lung și sprijin sprijinirea reformelor structurale. Bineînțeles, politica de coeziune nu va fi un panaceu pentru toate problemele. Această politică trebuie să fie bine țintită, să aibă niște obiective clare. Abia atunci vom putea să avem cel mai mare impact posibil. Și astfel vom trimite un semnal foarte clar ce fel de politică ne dorim și care ar trebui să fie rezultatele la care ne putem aștepta. O abordare sprijinită pe rezultat ar trebui să fie prioritatea noastră. Rezultate clare și vizibile duc la o plus valoare a Uniunii Europene și le demonstrează cetățenilor cum ei, cetățenii sau regiunile au putut să beneficieze din investițiile din politica de coeziune. Ar fi dificil să subestimăm importanța pe care o are cooperarea transfrontalieră în politica de coeziune. Mai mult de o treime din populația UE trăiește în regiuni de frontieră. Aceste regiuni au un mare potențial când vorbim de servicii transfrontaliere sau dacă vorbim despre libertatea de circulație a bunurilor și persoanelor. Cooperarea transfrontalieră e cea mai bună cale de a găsi probleme pentru de a găsi soluții pentru problemele transfrontaliere și astfel încât să crească competitivitatea. Simați prieteni, politica de coeziune a demonstrat că are o plusvaloare importantă. Prin această abordare multianuală, prin consecvența de care dă dovadă cu alinierea la Europa 2020 și semestrul european, politica de coeziune este un antemărgător pentru aceste investiții care sunt orientate pe rezultate. Asemenea, avantaje ar trebui să fie prețuite și să continue să fie dezvoltate. E o plăcere să observ faptul că există tot mai multe discuții legate de viitorul politicii de coeziune. Eu sunt convins că împreună vom reuși să dăm contur unei politici de coeziune într-o asemenea manieră încât să fie crescută dezvoltarea regiunilor și statelor noastre și să fie crescută bunăstarea cetățenilor noștri. Vă mulțumesc încă o dată pentru această invitație și pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să vorbim, să vă spun despre ce am vorbit la Consiliul de Afaceri Externe. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, vă mulțumim, domnule Ab, pentru aceste informații foarte importante și mesajele transmise. Da, ne putem lua acum la revedere de la doamna comisar și vom continua munca noastră. Um, now I, I, uh, go to... Și acum Trecem la următoarea parte a dezbaterii noastre de astăzi și anume lansarea dezbaterii. Avem cinci vorbitori foarte interesanți care ne vor prezenta diferitele abordări din cadrul politicii de coeziune, bune practici, viziuni pentru viitor. Acești cinci vorbitori sunt domnul Eric Van Bresca, care este director în uh, Direcția Generală pentru Politici Regionale și Urbane în Comisia Europeană. În acest moment Comisia pregătește propunerile pentru perioada de după 2020, așa că intervenția dumnealui vine la momentul potrivit. Și Așteptăm cu nerăbdare să auzim vești din partea Comisiei Europene. Apoi va lua cuvântul doamna Ivelina Vasileva, care este președintele Comisiei pentru Mediu și Apă în uh, Adunarea Națională a Republicii Bulgare. Ne va spune mai multe despre cum vede Bulgaria viitorul politicii de coeziune și ne va da niște cele mai bune exemple. Apoi doamna Rovana Plum, care este președinte a Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților din România, România se va afla la președinție în primăvara anului 2019, care e o perioadă cheie pentru pregătirea următoarei perioade, următoare perioade de finanțare. Bulgaria apoi va lua președinția de la 1 ianuarie anul viitor și după care România în primăvara anului 2019. Domnul Michael Schneider este membru al, comisii, al Comitetului Regiunilor și un bun prieten al Comisiei noastre regii din Parlamentul European. Acesta este raportor în cadrul Comitetului Regiunilor pentru avizul viitorul politicii de coeziune după 2020. Așa că va fi foarte important să auzim și vocea Comitetului Regiunilor aici iar apoi doamna Constanțe Crel, care este membru al Parlamentului European și membru al Comisiei Parlamentare Regii, este coordonatorul grupului său politic și anume grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților în Parlamentul European. Este de asemenea raportor pe dosarele cheie ale acestei comisii parlamentare de care se ocupă în acest moment și anume dosarul Omnibus. Așa că le urez bun venit tuturor vorbitorilor noștri și primul vorbător va fi domnul von Bresca. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că m-ați invitat. Să știți că voi fi succint și voi evita să repet ceea ce uh, doamna comisar uh, tocmai v-a explicat. Mă voi concentra pe patru puncte. Patru puncte care sunt deosebit de importante pentru comisie și care ne permit să ne gândim la viitor. Când vorbesc despre viitor, mă refer la perioada de după 2020. Așa cum v-a spus deja doamna comisar, uh, Comisia Europeană va veni cu o propunere concretă în primăvara anului viitor, deci mai avem câteva luni la dispoziție. Importanța reformelor structurale. De ce? Deoarece atunci când ne dăm seama că există în continuare regiuni uh, puțin dezvoltate sau mai puțin dezvoltate decât altele, constatăm că există niște trăsături comune. Mediul de afaceri. În regiunile mai puțin dezvoltate există mai puține întreprinderi, întreprinderi mai mici, mai puține uh, întreprinderi novatoare și o productivitate mai scăzută. Ce înseamnă acest lucru? Întreprinderile care există în, această regiuni, în aceste regiuni au dificultăți, nu reușesc să se descurce pentru că mediul de afaceri nu este prielnic. Întreprinderile mici nu prea reușesc să o scoată la capăt sau nu atât de ușor ca întreprinderile mai mari. Și atunci climatul de afaceri este nefavorabil. Nu este doar o piedică în calea creșterii economice, ci și o piedică în calea investițiilor finanțate din politica de coeziune. În perioada actuală am investit 70 de miliarde pentru inovare și uh, cercetare. Aceste investiții vor permite crearea de noi întreprinderi și de noi locuri de muncă dacă costurile creării și gestionării unei firme nu sunt prea ridicate și dacă aceste întreprinderi au acces la finanțare. Dar în regiunile mai puțin dezvoltate, tocmai nu există nici acces adecvat la finanțare. Noi, pe viitor, ne gândim tocmai la acest lucru, cum să oferim stimulente pentru realizarea acestor reforme și pentru ca mediul de afaceri din aceste regiuni să fie mai favorabil, să nu investim doar în oameni, în întreprinderi, ci și pentru a putea depăși aceste dificultăți de natură administrativă sau financiară și e nevoie de finanțarea reformelor adecvate. V-am zis, e o pistă de reflexie, încă n-am găsit încă soluțiile. Încă un aspect. Atunci când analizați care sunt piedicile în calea creșterii economice și a bunei gestionări a uh, banilor din fondurile de coeziune, ajungeți tot timpul la lipsa capacității administrației publice. Și există o legătură între administrația publică și funcționarea acesteia și nivelul de dezvoltare. Bineînțeles, există o legătură și cu controlul corupției, cu eficacitatea um, aparatului judiciar pentru noi este așadar foarte clar că trebuie să îmbunătățim funcționarea administrației publice și a instituțiilor publice dacă vrem să stimulăm creșterea economică și să garantăm o mai bună gestionare a fondurilor noastre. Așadar, pe viitor vrem să punem mai mult accentul pe constituirea capacității, pe modernizarea administrației publice pentru ca aceasta să devină mai eficientă. O a treia observație. Comisara mea deja a spus că pe viitor politica de coeziune ar trebui să se focalizeze pe acele domenii unde plus valoarea europeană este cea mai mare, că e vorba despre domeniul social, despre politicile de mediu, etc. Și probabil că toată lumea va fi de acord cu mine atunci când spun că Uh, mecanismele din politica de coeziune au devenit mult prea complicate și dumneavoastră a afirmat și eu vreau să uh, repet că ne gândim la niște simplificări radicale. Am mai spus acest lucru și cu alte ocazii, dar acum chiar o spunem la modul cel mai serios cu putință. Vă afirm astăzi și aici că viitorul regulament va fi scurt, mult mai scurt, va fi mai simplu, regulile vor fi mai simple, vor fi mai puține controle, mai puține audituri, mai puține rapoarte de trimis și Ideea de bază este să ne bazăm cât putem de mult pe regulile naționale și pe autoritățile naționale. Așa cum a spus doamna comisar, e nevoie de încredere, încredere reciprocă între părți, ceea ce nu este întotdeauna foarte ușor de obținut, dar vom face tot ce ne stă în putință ca să atingem acest obiectiv, știind, bineînțeles, că realitățile de pe teren sunt foarte diferite, dar să vedem cât de departe putem să mergem. Vă rog să mă credeți pe cuvânt chiar ne vom ține această promisiune. Sunt uh, convins, pentru că există un consens la Comisie că nu mai putem să continuăm pe baza actualului uh, cadru uh, de reglementare. Și nu în ultimul rând, impactul politicilor de coeziune. Dați-mi voie să insist pe următorul lucru. Pe viitor vrem să ne concentrăm mai mult pe forme de finanțare noi, inovatoare, ne gândim să nu ne mulțumim doar cu acordarea de granturi uh, și de uh, garanții pentru împrumuturi, ci să um, funcționăm și cu um, instrumentele financiare, cu Um, acțiunile și, așa cum v-a spus și doamna președinte Mihailova, uh, tocmai pregătim o propunere legată de folosirea instrumentelor financiare pentru politica de coeziune. Acest lucru nu înseamnă că abandonăm complet uh, granturile, pentru că există domenii unde granturile sunt uh, singura cale de finanțare pentru anumite sectoare. Ori acolo unde veniturile obținute în urma finanțării nu sunt foarte mari, nu ai cum să folosești o altă uh, formă de finanțare decât granturile. Oricum, nu vom folosi, în primul rând, instrumentele, ci invers. Ce înseamnă acest lucru? Politica de coeziune nu poate și nu va uh, ține cont de uh, pârghile financiare, de uh, randamentul financiar, de nivelul de profit. Nu! Ne dorim ca instrumentele financiare să fie o posibilitate suplimentară ca să investim mai mult în IMM-uri, să ne întrebăm dacă într-adevăr vom crea locuri de muncă noi în urma acestei finanțări și așa mai departe. Pentru că Uh, instrumentele financiare în general depind foarte mult de volumul investiției și de uh, randamentul investiției, dar nu așa vor sta lucrurile cu politica de coeziune. Noi uh, trebuie să ajutăm regiunile, regiuni în care situația financiară este destul de dificilă. De aceea vă zic că punem pe primul rând, pe primul plan satisfacerea nevoilor acestor um, regiuni și vom adapta folosirea instrumentelor de finanțare la realitățile din regiunea respectivă. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumim și noi. Am auzit că uh, atunci când ați pronunțat cuvântul simplificare, sala a reacționat. E minunat. Știm foarte bine că orice simplificare Mergem mână-mână cu o complicație, dar să sperăm că de această dată mm, eforturile noastre chiar vor fi încurunate de succes și vom avea o adevărată simplificare. Acum vreau să dau cuvântul mm, următorului mm, invitat, pe mine următoare invitate și aș vrea să o fac în bulgară, pentru că este o compatriotă, doamna Evelina Vasileva. Vă rog să luați cuvântul. Dear Madam Chair, dear Minister Up, honorable members of the European Mulțumit, mulțumesc foarte mult, doamnă Mihailova, stimați eurodeputați, stimați reprezentanți ai Parlamentelor Naționale, doamnelor și domnilor, reprezentanții ai Comitetului Regiunilor. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Eu reprezint uh, Parlamentul Bulgar aici pentru a vă prezenta uh, viziunea Bulgariei uh, pentru politica de coeziune după 2020. Acum însă aș dori să mă exprim în limba mea. În acest an, Bulgaria aniversează 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Suntem uh, în uh, pragul uh, primei președinții a Consiliului. La 10 ani după aderare, cetățenii bulgari rămân uh, printre cei mai uh, convinși eurooptimiști, un uh, sondaj de opinie recent arată că 50% din uh, cetățenii din Bulgaria sunt pentru Uniunea Europeană, 63% consideră că Uniunea Europeană este democratică și 52% consideră că Uniunea Europeană este Uniunea a solidarității și a protecției această atitudine pro-europeană se datorează în mare măsură și politicii de coeziune, care este una dintre politicile mai importante din Uniunea Europeană. Dezbaterea pentru viitorul acestei politici de coeziune va continua și va reprezenta o prioritate pentru președinția noastră. Noi uh, Sperăm ca Comisia Europeană să-și prezinte propunerea pentru cadrul financiar multianual în 2018 și astfel vom putea lansa un proces de vastă consultare. Uh, trebuie de asemenea să ne uităm și la trecut dacă e să ne gândim la viitor. Uh, eu v-am vorbit de politica de coeziune din experiența mea, uh, din perspectiva beneficiarilor a guvernului, dar și acum în calitate de membru al Parlamentului Bulgar. Am dobândit o experiență foarte prețioasă cu programul operațional de mediu pentru perioada 2007-2013, de exemplu acest program uh, care inițial părea amenințată, uh, finanțarea s-a suspendat timp de un an, însă a fost o adevărată pove- poveste de succes. În pofida uh, problemelor, 58 de centrale de tratare a apei au fost construite, 2600 de kilometri de uh, apă de, de rețea de canalizare a fost, uh, au fost construite în uh, orașe uh, și toată această infrastructură folosește la 4 milioane de cetățeni. Pentru perioada 2007-2013, de exemplu, rezultatele acestei politici sunt excelente, procentul de replementare este de 98% sau uh, aproximativ 15 miliarde de levi. Dar nu e vorba decât de cifre, cifre aride. Trebuie să ne uităm la efectul acestor programe asupra vieților bulgari, bulgarilor, cetățenilor de rând. Uh, fondurile europene sunt foarte importante pentru cetățeni. Ne uităm foarte bine dacă, vedem, uh, dacă analizăm rezultatele macroeconomice obținute. Uh, conform unui studiu efectuat uh, pentru cei 10 ani de participare la Uniunea Europeană, dacă nu ar fi existat uh, finanțare europeană, PIB-ul ar fi cu 10% mai mic. Exporturile ar uh, scădea cu 6%. Deci, odată cu finanțarea europeană, în 2016, 3200, 320.000 de locuri de muncă au fost create. De asemenea, Uh, investiile europene au uh, permis și atenuarea efectelor negative a uh, crizei economice. PIB-ul în Bulgaria acum este de 4%, șomajul este foarte redus, este de 6,5% și veniturile au crescut cu 11%, mai ales în sectorul real pentru perioada de programare 2014-2020 uh, ne punem mari speranțe în uh, investițiile strategice. Introducerea condiționalității ex-ante a uh, favorizat multe reforme. E adevărat, am avut și probleme, întârzieri legate de pachetul legislativ convenit la nivel european. Uh, apoi au mai fost și probleme cu autoritățile de uh, gestionare. Dar, în pofida acestor uh, întârzieri, Bulgaria se află pe locul 7 în ce privește plățile, conform unui studiu publicat în octombrie de politica europeană. Cum vedem însă perioada de după 2020? Există foarte multe provocări, viitorul Europei, Europei securitatea, migrația, schimbările climatice, societatea digitală însă trebuie să continuăm să uh, depunem eforturi pentru prosperitate economică și că să ne asigurăm că Europa rămâne un protagonist la nivel mondial. Care sunt mesajele noastre cheie? Să continuăm convergența, cu flexibilitatea, cu simplificarea și să ne axăm pe rezultate concrete. În primul rând, trebuie să continuăm investițiile pe termen lung ale politicii de coeziune. Ă, sigur că această politică se va schimba, dar ea trebui, va trebui să existe pentru toate ă, regiunile europene și să rămână o prioritate pentru bugetul Europei de după 2020. Grație acestei politici, ă, da, grație convergenței pe care o promovează, problemele structurale din toate regiunile pot să fie rezolvate. Timpul este foarte important și de aceea cadrul legislativ trebuie să fie pregătit bine, să fie pregătit la timp și schimbările trebuie să fie făcute treptat, astfel încât să nu ducă la și mai multe întârzieri. Ce e foarte important pentru Bulgaria e să axăm uh, dezbaterea pe impactul investițiilor în interesul pieței unice, pentru că e în uh, folosul donatorilor și al beneficiarilor. Finanțarea europeană Europeană aduce beneficii nu numai uh, la uh, economiile unde se investește, ci și pentru țările donatoare. Trebuie să nu uităm că fiecare euro investit din politica de coeziune în economiile cele mai puțin uh, dezvoltate se întoarce în economiile bogate din țările occidentale. Deci, politica de coeziune își aduce contribuția la dezvoltarea economică și la creșterea și ocuparea în Europei. Scopul nostru ar trebui să trecem de la control și la uh, uh, documentare uh, spre simplificare, regulă, armonizate și spre rezultate concrete cu rezultate concrete printr-o uh, bună gestiune financiară. Fondurile europene și de investiții sunt uh, unele dintre uh, investițiile uh, cele mai controlate și auditate și de aceea principiul auditului unic ar trebui să fie introdus. Principiul uh, gestionării comune uh, Uh, nu reprezintă, nu are nicio altă alternativă din punctul de vedere al Bulgariei. Mă gândesc mai ales la fondurile din politica de coeziune. Trebuie să facem diferența între răspunderea statelor membre și răspunderea Comisiei Europene în programarea, punerea în aplicare și uh, controlul programe, programelor. Apoi, Trebuie să tragem uh, o linie foarte clară între fonduri, să, de asemenea să promovăm uh, investiții pe baza strategiilor naționale și europene. Avem nevoie și un uh, grad suficient de flexibilitate pentru a face față provocărilor la nivel național și regional ar trebui să putem să avem o combinație flexibilă de programe, de exemplu, și de instrumente, de exemplu, Orizont 2020 și programul pentru dezvoltarea resurselor umane și aceasta se poate face cu ușurință prin armonizarea regulilor pentru programele centralizate și pentru Fondul European uh, uh, de Investiții. În prima perioadă de uh, finanțare, Bulgaria și-a construit capacitatea Jessica Jasper și Jeremy, de exemplu, au fost povești de succes. Sunt experiențe pe care ne bazăm Uh, și pe viitor. Însă și cele mai bune instrumente financiare nu pot înlocui granturile. Ele ar trebui să fie o completare și doar uh, să stimuleze uh, uh, proiectele economice. Apoi ar trebui să punem accentul pe răspunderea uh, statelor membre. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că uh, administrația publică funcționează cum trebuie. Uh, trebuie ca planificarea, de exemplu, să se facă mai bine, pentru că doar astfel se pot obține rezultate mai bune. Bulgaria sprijină principiul concertării tematice pentru atingerea unor obiective strategice, de exemplu. Uh, de asemenea, sper că condiționalitățile exante uh, vor fi uh, consolidate după 2020. Însă nu trebuie să avem doar sancțiuni, ci și stimulente. domnilor și domnilor, pe clădirea Parlamentului Bulgar există o deviză. Uniți suntem mai puternici. Acesta este motoul președinției bulgare. Într-adevăr, cred că dacă ne unim eforturile, putem obține rezultate mai bune. Uh, eu îmi doresc să continuăm să cooperăm pentru o Europa mai bună, mai performantă, cu o politică de coeziune excelentă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim! Îmi revine acum plăcerea de a da cuvântul doamnei Rovana Plumb, care este președinte al Comisiei Uh, de Afaceri Europene de la Camera Deputaților din România. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Mihailova, stimați membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Bun venit, doamnă doamnelor și domnilor. În primul rând vreau să îmi exprim mulțumirile pentru că ne-ați invitat astăzi aici pentru a discuta, pentru a dezbate acest subiect important cu privire la viitorul politicii de coeziune după 2020, care înseamnă de fapt și viitorul nostru, viitorul proiectului european viitorul fiecăruia dintre noi, a europenilor. Astăzi vă voi vorbi și ca fost ministru pentru fondurile europene și, și din funcția mea actuală președinte a Comisiei de Afaceri Europene din Parlamentul Național, dar și ca reprezentant al României. România care va fi la președinție în primul semestru al anului 2019. Aș dori să vă spun câte ceva despre perioada precedentă de programare, 2017-2013. Două, acest uh, interval pentru România a fost o primă experiență în gestionarea fondurilor europene. A fost perioada noastră de învățare, în care am făcut greșeli, dar în care am reușit și să Sprijinim dezvoltarea țării. Intervențiile din politica de coeziune au demonstrat care este plusvarea europeană a acestor politici. Fiecare euro cheltuit a dus la o creștere a PIB-ului cu 2,3 euro în România. Rata de absorpție a fost de aproximativ 90% la sfârșitul perioadei perioada 2014-2020, care își dorește să simplifice și să se axeze pe rezultate, a, va introduce și condiționalitățile ex-ante. Această perioadă a avut uh, reguli mai complexe și mm, mai groaie decât cele trecute, așa că regulamentul a fost adoptat mai târziu, așa că a început mai târziu implementarea. Aș dori de asemenea să spun că programarea este mai dificilă când trebuie să ne aliniem la anumite praguri stabilite la nivel central, care nu, nu țin cont de nevoile de investiții ale tuturor statelor membre și regiunilor. Viitorul politicii de coeziune e strâns legat de viitorul Uniunii Europene, cum vă spuneam. Aș îndrăzni chiar să spun că e imposibil să facem o diferență între unul și celălalt. Avem nevoie de o viziune puternică și de o politică de coeziune puternică pentru toate regiunile Uniunii Europene, astfel încât să se genereze creștere inteligentă și durabilă și să se creeze noi locuri de muncă. Așa că această politică ar trebui să-și mențină rolul de cea mai importantă politică Bancă de Investiții Europeană. Ar trebui să genereze soluții integrate care să fie adaptate cerințelor locale regionale din Uniunea Europeană, să țină cont de nevoile oamenilor, indiferent de nivelul de reprezentare. Astfel vom ajunge la atingerea obiectivelor din Uniunea Europeană. De aceea, permiteți-mi să subliniez niște elemente cheie pentru viitorul politicii de coeziune după 2020, pe care le consider importante și de care ar trebui să se țină cont. În primul rând, creșterea eficienței în utilizarea fondurilor. Deși Uniunea Europeană are de-a face cu noi provocări și priorități, cum ar fi securitatea, migranții, frontierele, cu toate acestea noi considerăm că politica de coeziune ar trebui să se axeze pe nevoile reale identificate la nivelul regiunilor și să mențină nivelul alocărilor astfel încât să uh, răspundă nevoilor. Trebuie să fie crescută eficiența utilizării fondurilor o tranziție inteligentă între programurile, între perioadele de programare. E nevoie de a fiecare perioadă nouă a adus idei foarte bune, dar și complicații. Întotdeauna trebuie să existe un sistem de management și de control cu noi proceduri și noi reluri. Liniile directoare date de comisie vin târziu și complementează regulile naționale. De aceea comisia ar trebui pe viitor să se gândească să mențină structurile actuale. Ar trebui să fie menținute aceste structuri existente și să nu reîncepem în fiecare nouă perioadă să refacem sistemul de control și gestionare. Politica de coeziune ar trebui să financeze adevăratele nevoi ale regiunilor și statelor membre. Sunt de acord că ar trebui să continuăm să concentrăm finanțarea așa cum apare ea în uh, regulamentul curent pentru IMM-uri, pentru inovare, pentru TIC, pentru o economie cu emisii scăzute, însă să nu uităm de economia circulară. Regiunile și statele membre cred că ar trebui să dezvolte strategii de investiții care să se bazeze pe faptul că sunt identificate prioritățile de care e nevoie și care pot fi finanțate prin fondurile diferite existente. Apoi statele membre și regiunile trebuie să identifice nevoile și apoi să analizeze sursele potrivite de finanțare. De aceea consider că orice prag care este stabilit la nivelul UE, cum ar fi Fondul Social European, nu ar trebui să pună în pericol alocările între între acest fond și prioritățile regionale, care ar trebui să se bazeze pe nevoile de la nivel local și local. Apoi, combinarea instrumentelor financiare și a granturilor. E important să fie analizată relevanța acestora, astfel încât să vedem care este posibilitatea lor de promovare a creșterii. România crede că sunt foarte importante în ceea ce privește proiectele care generează profit. Apoi, în ceea ce privește finanțarea fondurilor structurale, structurale, aceasta trebuie să fie completată, însă trebuie să ne axăm în continuare pe o finanțare bazată pe granturi. 5. Legătura între politica de coeziune și semestrul european. Reformele structurale sunt importante și ar trebui să fie baza unei politici bune de coeziune. Legătura dintre politica de coeziune și semestrul european ar trebui să fie menținută și consolidată. Cu toate acestea, recomandările specifice pe țară trebuie să fie optimizate, astfel încât să fie mai ușor de gestionat și să includă stimulente mai degrabă decât sancțiuni și condiții. După părerea noastră, orice fel de măsuri de corectare nu ar avea niciun uh, efect uh, bun în ceea ce privește implementarea recomandărilor specifice pe țară și reformele legate de acestea. Ar trebui să ne concentrăm pe acele recomandări care sunt importante pentru politica de coeziune și să consolidăm cadrul de investiții. Apoi, simplificarea și flexibilitatea pentru beneficiari. România sprijină propunerea în ceea ce privește acest cadru de reglementare pentru toate fondurile europene, aliniate cu regulile pentru toate fondurile, cu programe și proiecte de același timp. Tip, noi considerăm că toate acestea își vor aduce aportul astfel încât să existe o utilizare mai eficientă a resurselor bugetare UE. Pe lângă toate acestea, sprijinim o adevărată simplificare simplificare a procedurilor de implementare. Acestea trebuie să țină cont de provocările cu care au de-a face autoritățile și beneficiarii. După părerea noastră, există o nevoie de echilibru mai bun între obiectivele de simplificare, siguranță și performanță. Este necesar să fie îmbunătățite reglementările, mai ales în ceea ce privește concentrarea tematică, condiționalitățile, condiționalitățile exante, stabilirea indicatorilor, simplificarea diferitelor reguli și așa mai departe. În plus, cât la flexibilitate. Considerăm că politica de coeziune ar trebui să fie mai flexibilă, să rămână în timp real, să răspundă în timp real la adevăratele provocări. Însă nu trebuie să existe un impact asupra direcției strategice și asupra certitudinii, certitudinii acestor documente care sunt multianuale privind finanțarea ar trebui să existe o rezervă pentru evenimente neprevăzute și există acea concentrare tematică și funcționarea conform regulilor RESIF. După părerea noastră, flexibilitatea ar trebui să existe atunci când se uh, desemnează domeniile care trebuie finanțate la diferitele niveluri conform, conform uh, principiului de subsidiaritate și trebuie să se țină cont de statele membre, de regiuni și tot ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Creșterea încrederii comune între actorii care sunt implicați în punerea în aplicare a politicii de coeziune. Totul ar trebui să fie pe acest principiu de a uh, crește încrederea între actorii cheie în politica de coeziune, începând cu proiectarea politicilor până la implementare, astfel încât să se evite o suprareglementare și o multiplicare a auditului la aceiași beneficiari. În ceea ce privește perioada de implementare, durata acestea există diferite reguli, unele pentru șapte ani, unele pentru cinci sau cinci plus cinci. Cred că dacă reușim să simplificăm toate acestea și începem cu finanțarea pentru beneficiari din ziua a perioadei, atunci putem mai bine să prevedem totul pentru CFM-ul după 2020. România este pentru perioada de șapte ani, pentru că e una importantă și are un um, caracter important strategic în buget. E un instrument stabil și valoros, astfel încât să putem să ne um, atingem obiectivele pe termen mediu și lung. Și apoi aș dori să mai spun că România România se va coordona cu președințiile bulgare și austriece. Vom lucra îndeaproape cu Parlamentul European și cu Comisia, astfel încât să sprijinim o adoptare rapidă a regulamentelor înainte de legile din 2019 și cred că aceasta va fi mare o provocare. Permiteți-mi să subliniez faptul că trebuie să depunem toate eforturile de care e nevoie, astfel încât politica de coeziune să fie principalul instrument în consolidarea proiectului european, mai ales în contextul euroscepticismului. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mulțumim, doamnă Plumb, și acum îi dau cuvântul domnului Schneider, care este membru al Comitetului Regiunilor, pentru a auzi și vocea regiunilor europene cu privire la viitorul politicii de coeziune. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru această invitație. Mi se pare foarte important faptul că astăzi ne putem întâlni cu reprezentanții parlamentelor naționale și sper că în următorii doi ani Uh, astfel de reuniuni uh, să joace un rol uh, tot mai important. Comitetul Regiunilor, a menționat deja acest lucru, a publicat un aviz în mai în ce privește viitorul politicii de coeziune 350 de uh, membri au votat, a fost doar un vot împotrivă, deci uh, vă pot spune că cu votul nostru avem uh, într-adevăr poziția reprezentanților autorităților uh, locale uh, și regionale din Europa. E foarte important. Aș dori să menționez uh, câteva concluzii din acest aviz. Uh, sigur, uh, o să încerc să nu repet uh, prea mult ce să spun. Uh, sunt uh, de acord uh, cu ce s-a spus uh, înainte și uh, se regăsește și în avizul nostru și mă bucur de faptul că chiar așa este, pentru că există foarte puține controverse diverse, de fapt. De exemplu, ce spunem? În primul rând, noi considerăm politica de coziune nu ca un fel de cadou din partea Uniunii Europene uh, la statele membre, la regiuni sau la comune, ci este o obligație uh, care uh, provine din tratatul de la Lisabona. Este o obligitate, obligativitate de a consolida cooperarea la nivelul regiunilor și de aceea avem politica de coeziune. Că merge sau nu, în orice caz, la asta ne obligă tratatul statul. Dacă vrem să găsim uh, răspunsuri uh, actuale, trebuie să uh, citim acest al șaptelea raport de coeziune, care spune foarte clar cât de important este pentru ca după 2020 să existe politica de coeziune. Cu toate acestea, această politică de coeziune, așa cum arată ea astăzi, nu este perfectă. Sigur că se poate ameliora, există câteva aspecte tehnice, nu o să intru acum în detaliu, însă aș dori doar să subliniez faptul că această politică ar trebui să fie uh, îmbunătățită, să fie mai eficientă. Și așa cum uh, sublinia antevorbitoarea mea, ea trebuie să fie simplificată. Uh, domnule von Bresca, vă mulțumesc pentru faptul că ați subliniat și dumneavoastră acest lucru. Trebuie să fie simplificată. Atunci când am început să pregătesc avizul Comitetului Regiunilor în urmă cu doi ani, uh, Uh, la prima uh, exprimare publică, am spus că pentru mine uh, cuvântul cheie pe viitor este simplificarea și mă bucur de faptul că toată lumea mă sprijină. Pe de o parte sunt bucuros, pe de altă parte nu sunt bucuros pentru că îmi dau seama că problema este reală. Dacă am simplifica această politică pe termen mediu, am distruge eficiența sa. Deci trebuie neapărat să o simplificăm. Bineînțeles că avem nevoie și o uh, dotare financiară, politica de coeziune fără fondurile adecvate nu e de uh, conceput și deci uh, trebuie în reflexiile noastre să ne gândim cum putem să uh, dotăm această uh, politică cu uh, fonduri suficiente. Știm că dezbaterile pentru, pentru buget continuă. Noi avem revendicări din partea Comitetului Regiunilor. Deci avem nevoie de îmbunătățiri. Nu avem nevoie însă de o revizuire totală. Ce e important e ca la nivel local sau regional, acolo unde se pune în aplicare această politică, să fim prudenți. Toate Uh, deci dacă, dacă se impune prea mult de la Bruxelles la nivel local, atunci e foarte greu uh, să pui în aplicare această politică. Ne aflăm într-o situație precum uh, în 2015, când au existat prea multe reguli noi și întârzierile care au apărut între timp provin tocmai din faptul că autoritățile, dar și beneficiarii au fost copleșiți de noile reguli. La Comitetul Regiunilor noi suntem convinși de faptul că și pe viitor politica de coeziune ar trebui să fie o politică pentru toate regiunile. Colega din Bulgaria a spus acest lucru, aș dori să vă mulțumesc pentru că ați uh, exprimat acest lucru foarte clar uh, politica de coeziune va fi acceptată doar dacă este la dispoziția tuturor regiunilor. Dar există și uh, motive economice, sociale și așa mai departe pentru care ar trebui să fie pentru toate regiunile. Din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să schimbăm radical arhitectura. Când spun arhitectura, mă refer la uh, împărțirea pe diverse categorii Uh, acest al șaptelea raport uh, face un bilanț al politicii de coeziune din perspectiva mai multor uh, um, aspecte și ajunge la aceste cluburi de dezvoltare. Și vedem că unele regiuni au evoluat diferit în politica de coeziune și, în orice caz, cred că împărțirea pe categorie ar trebui să fie menținută. S-a mai discutat și Uh, rolul bipurilor ca criterii pe viitor. Uh, știți că majoritatea uh, statelor consideră că VIP-ul trebuie să rămână criteriul decisiv pentru împărțirea pe categorii a regiunilor, dar în orice caz, criterii superioare ar trebui să fie introduse pentru a uh, uh, ajunge la o uh, nuanțare mai mare la nivelul statelor membre. Știți că se vorbește foarte mult despre indici uh, acum uh, și uh, trebuie să pregătim uh, mai mulți indicatori ca uh, această politică să fie mai ușor de nuanțat. Apoi, în ce privește structura fondurilor, uh, felul în care uh, ele pot fi combinate cu instrumentele gestionate la nivel central în Europeană. Noi uh, am dori Sigur că ambele tipuri de instrumente și-au uh, dovedit utilitatea, dar în orice caz, ce uh, contează cel mai mult o reprezintă sinergiile, uh, sinergiile la nivel de buget european și e clar că aici e loc de mai bine. De asemenea, mai considerăm că în ceea ce privește fondurile structurale, am putea să îmbunătățim flexibilitatea uh, și doamna comisar a spus acest lucru foarte clar și alți vorbitori. Pentru noi flexibilitatea înseamnă um, o intervenție mai puternică la nivel teritorial. Uh, trebuie să uh, permitem o marjă mai mare de manevră la nivel regional și teritorial, uh, ele să ne spună că, ce e important pentru ele la nivel regional și local. Uh, deci aș dori să lansez un uh, apel statelor membre, deci nu numai nivelului european, lansez un apel statelor membre să uh, aibă mai multă încredere între regiunile lor și să nu încurajeze numai uh, concurența între ele. În ceea ce privește condiționalitățile, s-a vor discutat acest subiect și la Comitetul Regiunilor suntem unanimi, respectiv că aceste condiționalități și politica de coeziune nu uh, merg uh, mână în mână. Uh, noi credem că fondurile structurale Uh, trebuie să fie folosite doar ca atare. Deci, uh, trebuie să uh, stimuleze coeziunea teritorială, socială și așa mai departe. Acesta trebuie să fie uh, imperativul nostru, să nu fie folosite în funcție de criterii din afara politicii de uh, coeziune. Pentru că dacă nu intervine uh, partea arbitrară uh, și. Uh, deci, condiționalitățile sunt foarte importante. Însă, Uh, și uh, legătura cu semestrul european și uh, fondurile structurale ar trebui să fie încurajată. Sigur că avem experiență pe care am acumulat-o până acum, dar sigur că și aici este loc de mai bine. În orice caz, regiunile ar trebui să fie mai mult implicate uh, uh, în această dezbatere cu privire la semestrul uh, european. Și în orice caz avem recomandările anuale care au o legătură prea slabă cu aceste programe operaționale. Trebuie să uh, strângem legătura dintre ele dacă vrem să obținem rezultate concrete. Știu că mă apropiu de sfârșit acum. În orice caz, mă bucur de faptul că această reuniune are loc astăzi și vă rog să nu fie ultima de acest tip. Mă gândesc în perspectiva 2020, începe noua perioadă financiară. În orice caz, în mai uh, anul viitor, uh, Comisia va face următoarea propunere privind bugetul european, apoi dumneavoastră Parlamentul European va trebui să luați decizia împreună și cu statele naționale și aici uh, intervin și parlamentele naționale, deci practic dumneavoastră sunteți cei care decideți. Și dumneavoastră sunteți, sper, prietenii politicii de coeziune. Deci dacă putem să cooperăm împreună, atunci putem să ne uităm cu uh, optimism pe viitor. La Comitetul Regiunilor, în mai, am lansat o uniune pentru o politică puternică de coeziune pe viitor, i-am, dat, uh, numele Cohesion Alliance, deci o alianță pentru coeziune, toată lumea poate să participe ca persoană individuală, ca reprezentant al unui parlament, al unei comisii, al guvernului și așa mai departe. Cine vrea să participe, invitat. Doamnelor și domnilor, iată aici hashtag Cohesion Alliance, deci uh, puteți să ne căutați pe Twitter și cu cât avem mai mulți participanți, deja avem mii de participanți, cu atât suntem mai puternici. Deci uh, vocea noastră se va auzi mai bine uh, în uh, dezbaterea ur- următoare. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă rog, haideți să fim prieteni ai politicii de coeziune. Mulțumim, uh, mulțumim și noi pentru invitație. Sper să avem tot mai mulți suportei are acestei alianțe pentru coeziune care a fost, uh, alian, a fost lansată cu ocazia uh, zilelor deschise a orașelor europene și a regiunilor europene. A fost o inițiativă minunată a Comitetului Regiunilor. Mulțumim foarte mult pentru prezentare și acum îi dăm cuvântul doamnei Constanțe Crel, care este membru al Comisiei Regii și este raportor pe unele dintre dosarele cele mai importante de la Comisia Regii. Vă rog, aveți cuvântul. Äh, vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, în 10 minute nu putem să tratăm întreaga politică de coeziune și viitorul ei, de aceea mă voi restrânge la câteva puncte, puține. În primul rând, Parlamentul European, în comisia noastră, noi discutăm de multe luni despre această viitoare politică de coeziune. Și puteți să Țineți cont de faptul și să știți că Parlamentul European, bineînțeles că și-a luat angajamente pentru o politică de coeziune care să, la care să participe toate regiunile, cele puțin dezvoltate, la fel ca cele mai bine dezvoltate, la fel ca și cele care se află undeva într-o zonă de tranziție. Și asta pentru că noi suntem siguri că acest instrument al politicii de coeziune nu e doar un instrument de investiție, condiții pentru întreaga Uniune Europeană, ci de asemenea și o expresie a solidarității pentru regiunile noastre în Uniunea Europeană. O condiție pentru toate acestea este, și vreau să vorbesc puțin mai clar decât a făcut-o antevorbitorul meu, important în acest sens e să avem mijloacele financiare suficiente. Și vreau să spun foarte clar, Uniunea Europeană nu poate, pe de o parte, să uh, acopere pierderile celor mai mare, celor, celui care pierde cel mai mult în termeni bugetari și pe de altă parte să facă, part, să facă față noilor provocări, cum ar fi schimbarea climatică, fluxul de migranți, o nouă politică de apărare și securitate europeană, să aibă toate acestea pe umeri, fără ca statele membre să fie și ele dispuse să își aducă aportul la bugetul Uniunii Europene și fără să fie dispuse să accepte un nou sistem de resurse proprii și noi putem pur și simplu să folosim o dată, să cheltuim o dată un euro pe care îl avem și nu de cinci ori. Însă putem, tocmai prin politica de coeziune, pentru un euro european cheltuit, să putem organiza încă alți cinci euro. Și de aceea cred că e important. E important că avem aici prezența parlament, parlamentarilor naționali și să le spunem, trebuie să luptăm împreună și în parlamentele naționale naționale, astfel încât statele membre să aibă această disponibilitate care să există, nu doar anunțată în mari discursuri și apoi să se aștepte să se rezolve cumva problemele, să găsim mijloacele financiare cumva. Nu, trebuie să le spuneți miniștrilor dumneavoastră de finanțe, nu doar celor europeni, să îi convingeți că și statele membre trebuie să își aducă contribuția. Și de aceea eu mă bucur că avem astăzi această posibilitate de a discuta cu parlamentele naționale. În principiu, în linii mari, eu sunt pentru o o, pentru faptul că politica de coeziune nu ar trebui să fie atât de mult schimbată și după șapte ani acum să o luăm de la început cu administrația, să învățăm totul de la început și nu doar administrațiile ar trebui să o ia de la zero, ci și beneficiarii, cei care sunt implicați aici. Și, într-adevăr, ar trebui să fie menținut sistemul. Nu înseamnă că nu putem să-l simplificăm. Uh, în acest moment, cum spunea doamna președinte, cu omnibusul suntem pe calea unei prime simplificări și eu sper că vom uh, ajunge la cine am propus și că am ajuns cu al treilea trilung unde ne doream și într-adevăr vom ajunge la compromisul dorit și apoi restul trebuie să vină din partea statelor membre. Însă dacă am înțeles corect, există semnale pozitive și că uh, și Consiliul e disponibil și își dorește să ajungem la un compromis. Și m-aș bucura să fie așa, pentru că ar fi un punct foarte important pe această cale spre simplificare. Și dacă mă gândesc la opțiunea de costuri simplificate, de exemplu, și mă gândesc la audit unic în majoritatea domeniilor, aceștia sunt pași importanți care merg în această direcție. Însă mai e ceva interesant în această procedură omnibus și anume un pachet privind vizibilitatea, Visibility Package. Și mă bucur că doamna comisar Crețu a vorbit de faptul că în Universitatea din Manchester nimeni nu știe că s-au folosit fonduri europene. Tocmai aici e una, una din greutățile cu care ne confruntăm. În toate regiunile din Uniunea Europeană facem foarte multe lucruri bune, dar nu vorbim despre ele. Și foarte puțin știu câte milioane intră în câte o regiune europeană și câte o finanțare vine din partea Uniunilor Europene. Pentru că vorbim de, în regiuni de Uniunea Europeană ca despre niște birocrați, despre ceva tot mai mare cu costuri tot mai mari. Dar în ceea ce privește mijloacele financiare și cum sunt ele folosite, vizibilitatea lor, aceasta trebuie să fie consolidată și și acest aspect face parte din procedura omnibus și sper să ajungem și în acest sens la un compromis. Parlamentul European spune da instrumentelor financiare, doar doar acolo unde ele au sens. Avem nevoie de o politică de coeziune în care să lucrurile se arată în felul următor. Dacă în anumite domenii putem spune, da, sprijinim un proiect de cercetare pentru că generează venituri și există un excedent, se pot da credite, nu, nu e întotdeauna corect așa. Trebuie să existe stimulente pentru anumite domenii tehnologice de cercetare, pentru anumite obiective din politica de climă care trebuie să fie sprijinite, acolo unde va fi nevoie și pe viitor de uh, Uh, bani noi și Parlamentul European să fiți convinși că va face tot ce stă în putință. Prioritățile cred că au fost bine stabilite. Chiar și când mai, vor mai fi adăugată o prioritate sau două, pot să-mi închipui că digitalizarea pe viitor va fi la fel de importantă și va fi în continuare un domeniu cheie, așa cum stau lucrurile și acum. Însă cred că în următoarele săptămâni și luni vom putea discuta despre toate aceste aspecte foarte bine și clarifica, însă trebuie să fim atenți la un lucru. Politica de coeziune nu a fost și nu va putea fi nici pe viitor un panaceu pentru tot. Tot ce nu tot, pentru tot ce se întâmplă ceva undeva în Uniunea Europeană, pentru catastrofe naturale avem nevoie de fondul de solidaritate pentru faptul că există mulți șomeri pentru că se mută o companie. Avem fondul pentru globalizare și când e nevoie și acolo va trebui să se facă simplificări și să găsim și acolo posibilități ca cetățenii din regiuni să aibă acces la asemenea mijloace. Și trebuie să ne axăm pe sarcinile noastre pe care le avem coeziunea socială, economică și teritorială, la ea să ajungem. Și asta nu înseamnă că se încorporează aici tot ce există pe lume, ci trebuie să ne concentrăm pe anumite tematici. Și permiteți-mi în final să mai spun câte ceva despre condiționalități. Pentru actuala perioadă a politicii de coeziune, Parlamentul a luptat pentru faptul de a nu a ajunge la condiționalități macroeconomice în domeniul politicii de coeziune. Eu vorbesc limba germană, știți, vă închipuiți că știu cine a luptat foarte mult pentru asemenea lucruri, așa stau lucrurile, însă eu cred că aceste condiționalități macroeconomice, așa cum există ele acum, ne arată că ele nu funcționează și de aceea trebuie să ne gândim dacă are sens să avem asemenea condiționalități în politica de coeziune sau poate că că ar fi mult mai bine și ar fi mult mai logic să ne gândim de ce fel de condiționalități am avea nevoie, ce vrem să condiționăm și atunci totul trebuie să se axeze pe întregul buget, nu pe o singură politică, care, o singura politică care e responsabilă cu ajutorul regiunilor și care nu trebuie să fie pedepsită pentru greșelile guvernelor naționale. Așa că eu cred că, într-adevăr, trebuie să discutăm împreună, să găsim posibilități astfel încât pentru viitorul politicii Uniunii Europene să fie bine exprimate aceste fapte. Și, în sfârșit, câte ceva despre calendar. Parlamentul este pregătit ca înainte de următoarele alegeri europene să ajungă în așa de departe încât să fie primul trilog organizat în ceea ce privește politica de coeziune. Însă nu înseamnă ca în 8-9 luni să facem o propunere în ceea ce privește regulamentul cu privire la politica de coeziune, să avem disponibil acest regulament sau nici cum am auzit că ar fi posibil să existe o hotărâre finală cu privire la următorul cadru financiar multianual până la sfârșitul anului 2020. Nu până atunci. Totul trebuie să se întâmple anul viitor. Avem nevoie cât de repede nevoie de aceste uh, de aceste propuneri, și cea pentru politica de coeziune și cea pentru cadrul financiar multianual, astfel încât să putem să începem negocierile și ca să putem să terminăm la timp, la începutul anului 2021 și atunci statele să poată să aibă cadrele de care e nevoie, astfel încât să poată să pună în aplicare aceste politici. Trebuie să înțelegem faptul că uh, Uniunea Europeană nu e total separată în peisajul internațional de statele naționale. Trebuie să înțelegem că nu e o un etaj mai important decât celălalt. Avem nevoie unii de ceilalți. Statele membre au nevoie de Uniunea Europeană, au nevoie de politica de coeziune și Uniunea Europeană, bineînțeles, nu poate să existe fără statele membre și fără regiuni, fără regiunile noastre. Și pentru a fi și mai evidentă această legătură. De data aceasta, trebuie să fim foarte atenți atunci când stabilim cadrele legislative pentru programe, pentru proiecte și trebuie să reușim să o facem și cu acest cadru financiar multianual pentru că așa cred eu că putem să recâștigăm încrederea pierdută în Uniunea Europeană, în democrație. Putem să le recâștigăm pe toate acestea și asta ne va ajuta foarte mult să ne pregătim pentru anii viitori. Vă mulțumesc! Mulțumim, vă mulțumim, doamnă Crel. Vreau să le mulțumesc tuturor vorbitorilor de astăzi pentru aceste intervenții foarte interesante, în primul rând, și în al doilea rând pentru că ați dat dovadă de disciplină. Ne-am încadrat în timp, un lucru care mă surprinde foarte mult pe mine astăzi. Oricum, Acum trecem mai departe la următoarea parte a discuției noastre de astăzi și anume la dezbaterea deschisă în care membrii Comisiei Regii și oaspeții noștri, membrii Parlamentelor Naționale, pot să își exprime părerile cu privire la acest subiect, viitorul politicii de coeziune. Am o listă de 20 de vorbitori. Și asta înseamnă că fiecare are la dispoziție 3 minute timp de vorbire. Și eu voi insista foarte mult să vă încadrați în timp dacă ne dorim să auzim pe toată lumea care își dorește să participe la dezbatere. Douăzeci și unu de vorbitori. Mulțumesc, domnule Țelăr. Da. Atunci vom începe acum și începem cu coordonatorii grupurilor politice din parlamentele naționale și, doamnă Michel, cred că și dumneavoastră veți interveni, începem cu un coordonator și doi membri ai Parlamentelor Naționale, apoi un alt coordonator și încă două intervenții. Domnule Van Nistelrooy, aveți cuvântul. Trei minute, vă rog. Vă mulțumesc. Aș vrea să contribui la dezbatere, pentru că deja s-au spus foarte multe lucruri am ascultat pe toți oratorii. Cred că modernizarea politicilor este importantă, nu o revoluție. Să faci mai multe cu mai puțin bani. Să faci lucrurile mai bine. Deci nu înseamnă tot timpul mai mult, mai mult, mai mult. Pentru că dacă vă uitați la statele membre, multe dintre ele nici măcar nu au cheltuit banii ce le-au fost alocați în 2014, 15, 16, Alții, din potrivă, au dublat sau au triplat numărul de proiecte finanțate. Deci să vorbim despre rezultat, nu numai despre uh, banii pe care îi folosim. Și ați vorbit mult despre flexibilitate, da, să fie uh, croit pe măsură, să fie ghidat de cerere, dar haideți să ne înțelegem cu statele membre. Și apoi, uh, doamna Crele a spus guvernanță pe mai multe niveluri. Da, să permitem beneficiarilor să aibă un cuvânt de spus. Asta a spus și doamna comisar. A spus, uitați-vă ce se întâmplă aici și acolo, dar nu există comunicare despre valorile europene. Deloc. În ce lume trăim? În Europa. Dacă statele membre vorbesc despre plus valoarea europeană, acest lucru ar trebui să se regăsească și în comunicare. La fel și cu Brexitul. Niciunul dintre mm, primari n-a spus uh, uh, banii europeni ne-au ajutat să construim locuințe sociale aici. Sau au fost programele Jeremy, Jasper, nimeni n-a vorbit despre ele. Trebuie să ajungem la o învoială în această privință. În ce privește Omnibus, nu vreau să vorbesc prea mult. Uitați-vă, e această propunere la intrarea în sală exact de acest lucru avem nevoie. Avem nevoie de un parteneriat pe această temă. Sunt atât de multe rezultate pozitive pe care le putem uh, le putem promova, putem să vorbim despre ele și să spunem, da, de fiecare dată când s-a finalizat un proiect, uitați, acest proiect s-a făcut cu bani europeni și Ați avut multe de câștigat din punct de vedere al mobilității, al îngrijilor de sănătate și așa mai departe. Să nu vorbim doar despre bani, ci și de efectele concrete, structurale, modificările. Și pentru că credeți că oamenii urmăresc actualitatea. Nu, oamenii nu urmăresc. Le pasă de propria lor viață. Trebuie să ne îmbunătățim comunicarea. Mi se pare de dreptul fundamental. Și avem propunere în acest sens în regulamentul Omnibus. Și trebuie să reușim împreună. Încă un lucru să ne gândim despre fast track. Am pus bani deoparte pentru că Consiliul a dorit crearea a acestui, acestei rezerve de 5% din 21 uh, de miliarde. Au fost cheltuiți acești bani? Țările care au putut să cheltuie banii ar trebui să vorbească despre rezultatele obținute. De ce să aștepți până în 2020 ca să vorbești despre rezultate? Pentru că mi închipui că sunt și regiuni care nu au cheltuit acești bani, încă îi păstrează. Și apoi poate vor să folosească și în 2021, 22, 23. Și atunci, de ce să mai punem bani în plus în buzunar? Uh, N plus 3 face că suntem uh, unii dintre noi uh, leneși, poate chiar imprudenți. Așa ceva nu se va mai întâmpla. Pentru unele țări, Trei ani e prea mult, e o perioadă risipită. Și în ce privește um, condiționalitățile ex ante, avem nevoie de ceva, de un impuls pozitiv ca să inducem schimbări, schimbări structurale. Așa spune și domnul Von Bresca. Aștept propunele dumneavoastră și să fie numele întregului colegiu și sunt uh, convins că uh, vicepreședintele va vorbi despre modernizarea uh, politicilor de coeziune. Esența așadar este aceasta, să ne modernizăm sistemul, să ne modernizăm sistemul de educație, cel de achiziții publice, să nu ne pierdem vremea vorbind. Vorbim de 10 ani de zile despre aceste aspecte. Nu, suntem oameni politici uh, și trebuie să ne asumăm răspunderea și hotărârile se iau nu doar la nivelul comisiei, ci și la nivelul guvernelor. Vă mulțumesc! Am fost aproape cu două minute mai mult. Durata intervenției dumneavoastră, sincer, trebuie să insist să vă respectați timpul alocat. Dau cuvântul domnului Hoff, reprezentant al Bundestagului. Ich hoffe, dass ich die äh, Zeit einhalte. Sper că eu mă voi încadra în timp. Sunt de acord cu cele spuse de antevorbitorul meu și vreau să spun că experiența strânsă e cam restrânsă în ceea ce privește mijloacele financiare pe care ne dorim și pe care le putem obține. Tocmai din această perspectivă trebuie să ne gândim la procedura de simplificare. Eu vin dintr-un uh, land din estul Germaniei, care fără parte din RDG și ne-am aflat într-un mare schimba, proces de schimbare în ultimii ani și am putut să avem o rată mare de absorbire și să ne dezvoltăm, tocmai pentru că există această politică de coeziune. Aceste mijloace financiare vor fi în continuare foarte importante pentru noi, pentru că avem aceste provocări foarte importante și avem această reformare structurală pe care încă nu am încheiat-o și încă mai avem de a face cu ea. Și ne întâlnim acum foarte mult cu aceste schimbări demografice la care trebuie să reacționăm și o putem face la nivel uh, regional cu mijloacele de care e nevoie. Și mulțumesc domnului Schneider pentru intervenția sa de astăzi, pentru că a vorbit tocmai de asemenea interese și a vorbit și despre acest al șaptelea raport de coeziune. Acesta pentru noi și pentru landurile din Germania Germania și pentru landurile învecinate, pentru noi ne aflăm cu toții într-un fel de capcană, pentru că avem aceste țări din estul europei care sunt foarte bine sprijinite și alte state care au un avantaj față de noi în ceea ce privește dezvoltarea. Iar după Brexit, să încercăm să nu ajungem într-o situație în care să persistăm să existăm în această capcană privind veniturile, ci trebuie să se țină cont de toate regiunile și felul în care s-au dezvoltat. Da, PIB-ul într-adevăr este un indicator, cum spunea domnul Schneider, însă trebuie să adăugăm acestuia și factorul demografic pentru că există aceste regiuni cu tensiuni demografice și sunt servicii publice pe care dorim în continuare să le putem oferi și trebuie să ținem cont de schimbările structurale care există și apoi dintr-o, din societățile industriale spre unele spre servicii. Trebuie să ținem cont de toți acești factori și există și anumite trăsături specifice estului Germaniei, socialiste, pe care le mai resimțim și după 100 de ani. Așa că permiteți-mi în ultimele secunde pe care le-am la dispoziție să spun că putem și asta trebuie să le spunem celor care vor să reducă uh, acest tip de finanțare, pentru că asta ar duce la mișcări populiste și ar duce la o îngrădire a perspectivelor economice. Și pentru acestea sunt importante mijloacele din fondul de coeziune. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim că v-ați încadrat în timp și acum îi voi da cuvântul doamnei Dunai. Permiteți-mi să îmi cer scuze dacă nu vă pronunț bine numele. Vă spun acest lucru pentru că ar trebui să spun de fiecare dată, vă rog să-mi acceptați scuzele, eu voi face tot ce pot. Așa că, doamnă Dunai, din partea Adunării Naționale Ungare. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt... Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Stimați deputați europeni și din Parlamentele Naționale, mă bucur să iau cuvântul astăzi aici, să particip la întâlnirea de astăzi, organizată de către Comisia de Afaceri Regionale. Pentru Ungaria, fondurile de coeziune au fost de dreptul fundamentale, pentru că au permis uh, modernizarea regiunilor, au creat noi oportunități sociale mai ales în uh, fostul ciclu de programare. În jur de 109.000 locuri de muncă au fost create în Ungaria datorită fondurilor structurale și mai mult de 1.000 de proiecte de cercetare au beneficiat de pe urma acestei finanțări. De asemenea, am putut să finanțăm internetul de bandă largă uh, și o mai bună acoperire um, în Ungaria. Adunarea Națională a Ungariei, la inițiativa guvernului, dezbate de două ori pe an despre folosirea fondurilor europene. Ultima dezbatere a avut loc Uh, anul acesta pe 27 martie și în timpul dezbaterii reprezentanții uh, partidelor politice au putut să-și spună părerea referitor la folosirea fondurilor europene. În ce privește viitorul politice de coeziune, Ungaria și-ar dori să existe mai multă transparență și reguli mai simple în ce privește plățile și mecanismele corespunzătoare. Am dori să avem un sistem mai flexibil dar fondurile, bugetele alocate fondurilor să nu se modifice. Din potrivă, nu ne dorim ca um, accesarea fondurilor să fie mai restricționată, regulile să fie mai aspre, să existe mai multe condiții. În perioada de după 2020 trebuie să evităm cu orice preț uh, scăderea uh, uh, cuantumului de fonduri alocat țărilor care deja au beneficiat de o mare cantitate de fonduri. Să nu uităm că din cauza ieșirii Marii Britanii din UE vom pierde în jur de 10 până la 12 miliarde de euro. Și atunci cum vom face față acestei provocări? O diminuare a bugetului și totuși o creștere a cererii și a numărului de proiecte care trebuie finanțate cum să ajungem la cel mai bun echilibru. Succesul Uniunii Europene depinde direct de succesul politicii de coeziune. Dacă cumva bugetul alocat politicii de coeziune va cre- va scădea, mă scuzați, atunci vom ajunge la discrepanțe și mai mari între regiuni. Competitivitatea uh, va avea de asemenea de suferit. Trebuie să ne gândim că și investițiile statelor membre pot să aibă un randament mai bun dacă sunt suplimentate cu fonduri europene. Dacă puneți prea multe condiții, atunci va fi uh, cu atât mai greu ca aceste fonduri să fie absorbite. Vă mulțumesc. Președinta, acum mă uit uh, la colegii de la Partidul uh, Social-Democrat din Parlamentul European și dau cuvântul doamnei Mercedes Breso. Mulțumesc, doamnă președinte! Dați-mi voie să încep prin a-mi exprima acordul cu colegii care au vorbit înaintea mea, mai ales colegul de la Bundestag, care ne-a spus că uh, Politica de coeziune este indispensabilă pentru competitivitatea tuturor regiunilor. Toate regiunile au nevoie de politica de coeziune, mai ales în aceste vremuri de criză, pentru că toate regiunile au avut de pierdut la capitolul competitivitate față de alte regiuni din lume. Au pierdut uh, um, venituri uh, și sau um, confruntat cu dificultăți uh, care se explică, bineînțeles, și prin alți factori, uh, îmbătrânirea populației, uh, scăderea capacității de inovare și așa mai departe. Sunt o serie întreagă de parametri de care trebuie să ținem cont dacă nu vrem să ne bazăm doar pe acest unic etalon și anume venitul în brut. Toți cetățenii ar trebui să fie implicați în acest proces de schimbare a economiei, de redresare a economiei. Și programele finanțate din fondurile europene ar trebui să fie ușor de înțeles pentru cetățeni. Da, întotdeauna există niște uh, detalii tehnice, dar să existe și o parte mai clară, grăitoare pentru oameni, în care să enumerăm obiectivele principale pentru că nu e ușor să implici pe cetățeni dacă nu vorbești pe înțelesul lor. Și știu că nu e ușor să simplificăm um, documentele instituționale. Nu a treia observație. Cred că pentru multe regiuni și pentru multe teritorii este dificil să pregătească proiecte uh, și să o facă la timp, tocmai ca să uh, beneficieze de finanțare. Uh, de ce să nu poate să folosească o parte din fonduri, de exemplu cele rămase din perioada de programare uh, trecută, pentru a uh, pregăti uh, proiectele care urmează să beneficieze de finanțare în următoarea perioadă de finanțare. Și sunt de acord cu Constanțe Crel atunci când spunea că statele și regiunile ar trebui să aibă timp suficient pentru a se pregăti pentru viitoarea perioadă de uh, finanțare și cumva să se prefinanțeze aceste proiecte, pentru că știm că timpul pentru pregătirea proiectelor nu este uh, scurt și această perioadă trebuie luată în considerație. Și Deseori, când aștepți să se deblocheze finanțarea, ajung să fii complet în întârziere cu realizarea proiectului. Vă mulțumesc întotdeauna, părerile dumneavoastră sunt prețioase pentru noi, mai ales dacă um, putem să ascultăm părerea celor care se ocupă de gestionarea acestor fonduri în regiuni. Mulțumesc, acum dau cuvântul domnului Gachis din partea uh, Parlamentului Elen. Domnule Gachis, aveți cuvântul. Vă mulțumesc frumos, doamnă președinte. Toată lumea știe că țara noastră, regiunile au fost uh, greu puse la încercare au fost afectate chiar recent din cauza inundațiilor. Nu numai că am înregistrat pierde de vieți omenești, dar și o mare um, um și distrugerea infrastructurilor. Am cerut activarea Fondului de Solidaritate și inundațiile au creat atât de multe probleme încât noi am solicitat ajutorul Comisiei Europene să ajute autoritățile noastre pentru a uh, permite nu doar folosirea fondului de solidaritate, ci și deblocarea unor bani din fondurile structurale. Și dacă putem să accelerăm procedurile, să reducem birocrația, ar fi foarte bine. Și mă bucur că mâine aici se va discuta despre situația din Grecia. Acum, în ce privește convergența și perioada de programare, noi suntem de acord să consolidăm politicile mai ales politica de coeziune și politica agricolă comună. Mi se pare foarte important să consolidăm pe plan instituțional și economic uh, politica de coeziune, pentru că astfel putem să finanțăm creșterea economică din regiunile Europei și să scădem inegalitățile și pentru a uh, finanța prioritățile europene, ca de exemplu Europa 2020. Totuși, semestrul european Uh, pare să se desfășoare complet uh, independent de obiectivele politice de coeziune. Nu mi se pare normal ca inegalitățile regionale și respectarea condițiilor macroeconomice să fie tratate ca și cum nu ar avea nimic în comun. În ce privește politica de coeziune de după 2020, noi Considerăm că această politică trebuie să ajute toate regiunile din UE, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, și să nu se adreseze doar regiunilor celor mai puțin dezvoltate. Trebuie să dăm posibilitatea tuturor regiunilor să profite de această mană pe care o reprezintă uh, fondurile uh, din politica de coeziune. Deci, după 2020, n-ar trebui să se folosească ca uh, unic indicator PIB-ul ce este se uh, măsoare și nivelul uh, sărăciei, rata ocupării, rata șomajului, ca să ne dăm seama cel mai bine care este situația din regiunea respectivă. Pentru că deocamdată nu se ține cont de acești uh, factori în regulamentele aferente și astfel să hotărâm care sunt regiunile eligibile uh, pentru uh, finanțare din politica de coeziune. Profit de ocazie ca să vorbesc și despre propunerea Omnibus, care vizează infrastructurile de transport și din domeniul turismului. Trebuie neapărat să permitem o finanțare a infrastructurilor de turism în număr cât mai mare Europa trebuie să recunoască importanța civilizației și a culturii sale și să încurajeze turisme pentru ca cetățenii să le descopere mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Smarandache acum are cuvântul din Parlamentul României, din partea Senatului. Președinte, stimați membrii ai Parlamentului European, stimați invitați, Salutăm inițiativa Comisiei pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European de a organiza această reuniune, care ne oferă oportunitatea de a discuta împreună despre viitorul politicii de coeziune după 2020, un subiect dezbătut pe larg la nivelul instituțiilor europene și nu numai. Raportul privind coeziunea din 2017 analizează situația actuală a coeziunii economice, sociale și teritoriale din Uniunea Europeană și stabilește cadrul pentru politica de coeziune post-2020. Raportul nu anticipează propunerea finală a Comisiei, așteptată în luna mai 2018, ci alimentează dezbaterea privind politica de coeziune post-2020, sugerând o politică la nivelul Uniunii Europene care servește trei scopuri principale. Să valorifice globalizarea, să nu lase nimeni în urmă pe nimeni în urmă și să sprijine reformele structurale. Rezoluția Parlamentului European din 13 iunie 2017 referitoare la elementele constitutive ale politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada de după 2020 subliniază faptul că ar trebui să ajungă la un consens cu privire la două dintre principiile politicii de coeziune, respectiv un buget adecvat și consolidarea tuturor regiunilor, inclusiv regiunile de tranziție și regiunile mai puțin dezvoltate, concentrându-se în deosebe asupra regiunilor mai puțin dezvoltate. Comitetul regiunilor, de asemenea, alături de ceilalți actori implicați, își dorește ca viitoarea politică de coeziune să fie flexibilă, simplificată și conectată. Toate opiniile exprimate în dezbaterile purtate sau în documentele elaborate atestă indiscutabilă valoare adăugată a politicii de coeziune și necesitatea menținerii acesteia ca principală politică în materie de investiții și inovare, care să genereze o creștere inteligentă și durabilă pentru toată lumea în întreaga Europa. După cum spunea doamna Corina Crețu, comisarul pentru politică regională, suntem pe drumul cel bun spre politica de coeziune pentru perioada de după 2020. Considerăm că viitorul politicii de coeziune este corelat în mod inseparabil cu cel al Uniunii Europene. Avem nevoie în continuare de o politică europeană de coeziune modernă, puternică și eficientă, care să genereze creștere inteligentă și durabilă la nivelul tuturor regiunilor. Cadrul financiar multianual post-2020 trebuie să ofere în continuare pârghile necesare pentru atingerea convergenței la nivelul tuturor statelor membre. Și din această perspectivă considerăm că politica de coeziune trebuie să-și păstreze un rol central în arhitectura viitorului buget european. Aceasta trebuie să continue ca o politică care se adresează tuturor statelor membre și care acționează drept levier în atingerea de progrese în domenii de maximă actualitate și importanță pentru Europa. Politica regională este o politică cu reală valoare adăugată, iar acest aspect este relevat și în cel de-al șaptelea raport privind coeziunea, care arată că această politică a avut un rol incontestabil asupra procesului de convergență la nivelul Uniunii Europene. Considerăm că în viitoarea politică de coeziune trebuie crescută importanța dimensiunii teritoriale și a abordării integrate, acestea contribuind la eficientizarea utilizării fondurilor în sensul finanțării unor operațiuni adaptate situației reale la fiecare nivel teritorial. În viitor trebuie depuse eforturi considerabile pentru a se identifica cele mai bune modalități de a asigura o simplificare reală a politicii de coeziune, care să conducă la creșterea eficacității fondurilor și să permită atingerea cât mai rapidă de rezultate concrete în implementare, iar acest proces trebuie să aibă în vedere atât beneficiarii, cât și autoritățile implicate în gestionarea fondurilor. Va trebui totodată să facem din politica de coeziune o politică mai flexibilă pentru a reuși să facă față noilor provocări însă acest lucru nu trebuie realizat în detrimentul nevoii de stabilitate în atingerea obiectivelor pe termen mediu și lung stabilite prin documentele de programare. În următoarele luni va trebui să întărim coordonarea la nivelul Parlamentelor Naționale, dar și cu Parlamentul European, pentru a reuși să fim parte la procesul de redefinire a viitoarei politici de coeziune și pentru a reuși păstrarea unui rol important pentru politica de coeziune în viitorul cadru financiar. Politica de coeziune face parte din acele instrumente care pot să dea un nou impuls proiectului european. Vă mulțumesc pentru atenție și doresc să reafirm disponibilitatea și deschiderea noastră la dialog. Thank you very much. I, I said that I will insist on... Mulțumesc, spunea, spunea doamna președintă, voi fi mai strictă cu timpul. Uh, acum continuăm cu doamna Michels. Doamna Michels, Michels. Mulțumesc. Politica de coeziune este, după părerea mea, un element foarte important de solidaritate. Nimeni nu contestă acest lucru în prezent. Uh, suntem cu toții mai mult sau mai puțin de acord, cred că suntem cu toții mai mult de acord cu acest lucru. Dar ar trebui uh, să uh, nu procedăm ca și când totul a mers greșit, că Uh, trebuie să știm că în uh, afara uh, sălii de plen există foarte multe procese, multe tendințe de a tăia din această politică. Deci există un document la comisie, de exemplu, care spune că ar trebui să fie redusă politica de coeziune. Uh, S-a spus uh, și astăzi în sală că se poate obține mai mult uh, pentru politica de coeziune cu mai puțin și clar că se profilează o anumită tendință în acest sens. Și deci, cred că ar trebui să facem tot ce ne stă în putință, astfel încât împreună noi, parlamentele naționale, la toate nivelurile, la nivelul european, dar și la nivelul uh, uh regiunilor, uh, al regiunilor, să depunem eforturi pentru ca politica de coeziune să fie menținută, să ne angajăm în favoarea ei. Aș dori să mai spun că politica noastră este următoarea, deci noi considerăm că toate regiunile uh, ar trebui să uh, fie uh, avantajate. Deci secretarul de stat de la Thüringen a spus acest lucru foarte clar recent. Trebuie clar să continuăm uh, reforma, trebuie să simplificăm această politică uh, și să o debirocratizăm, însă uh, și în acest context știu că mm, s-au făcut foarte multe propuneri în acest sens în ultimii ani, fără prea multe rezultate concrete. Și aș dori să mai spun un lucru foarte clar Uh, în calitate de reprezentant uh, al celor de stânga din uh, Parlament, întotdeauna am spus că condiționalitatea macroeconomică nu este, nu poate să fie reținută. După părerea noastră, această macrocondiționalitate trebuie să fie eliminată. Eu cred că am depășit timpul declarațiilor de intenție din partea Comisiei sau a altor instituții. Au, a trecut această vreme. Uh, reperul după care uh, vrem să Uh, configurăm politica de coeziune, trebuie să fie că uh, în viitorul apropiat uh, Comisia să facă propuneri concrete și să depășim această fază a declarațiilor și a intențiilor. Pentru că doar așa vom putea discuta cu adevărat de viitorul politicii de coeziune. Mulțumesc! domnul Ludwig de la Bundestagul German. Doamne președinte, domnilor și domnilor, stimați colegi, landul Brandenburg pe care îl reprezint aici mulțumește uh, econom- dezvoltării sale economice în parte acestor fonduri structurale europene. La, de curând, la începutul acestei perioade de programare, Dintre cei mai puțin dezvoltați, acum ne aflăm între regiunile dezvoltate din Germania. Așa că putem vorbi din propria noastră experiență. Putem spune că politica de coeziune funcționează și putem să vedem și rezultatele acestui succes. Politica de coeziune funcționează. Mai ales acum când integrarea europeană are probleme, naționalismul și populismul se află pe o cale înainte. Și pentru mine e foarte important e foarte importantă și această dezvoltare economică, dar e și mai importantă această politică de coeziune, pentru că ea e cea importantă în Uniunea Europeană acum, nu pentru a duce la dispariția disparităților în dezvoltare, ci prin faptul că prin această politică de coeziune există acele obiective strategice care sunt acum legate de dimensiunea regională. Europa, prin proiectele de coeziune din toate proiectele europene, devine vizibile la fața fața locului și primește o identificare mai puternică cu politica europeană, dacă este pusă în aplicare așa cum trebuie. Această mare plus valoare europeană trebuie să fie prelucrată de noi toți împreună și comunicată. Și sunt de acord cu antevorbitorii care au spus că e vorba și de comunicare aici o politică de coeziune pentru toate regiunile și pentru perioada de după 2020. Una care să ajute să mergem înainte și nu să țină cont numai de proporționalitate. Apoi, în ceea ce privește uh, Vizibilitatea acestei politici. Aici încă mai avem provocări și, bineînțeles, importantă e și birocrația de la fața locului. Uh, de aceea, o povară prea mare administrativă și de control duce la o problemă de încredere, nu doar pentru politica de coeziune, ci pentru Uniunea Europeană în întregimea sa pentru această abordare radicală de simplificare. Eu consider că e bună în ceea ce privește fondurile EPSI și fondurile de cooperare teritorială, toate acestea să fie puse în aplicare în dreptul național și să fie controlate de instituțiile europene, în caz că există și astfel pot să se poată combate corupția și evaziunea fiscală. Însă nu putem vorbi de o renaționalizare a politicii de coeziune UE. Nu, Uniunea Europeană e cea care stabilește obiectivele strategice pentru sprijinit. Însă, la nivel tehnic, putem noi rezolva problemele la fața locului și să ne axăm pe punerea în aplicare, ceea ce am reușit să facem de a atâția ani la nivel de regiuni. Bineînțeles, e important să fim foarte prezenți în discuții, să vedem care sunt diferitele abordări, să facem legătura între ele și apoi să vedem ce fel de provocări există în diferitele state membre în termen de administrație și de uh, principii ale proporționalității. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Voisechovski este următorul vorbitor, sper că nu v-am stâlcit numele. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu vin din Polonia și sunt uh, reprezentant al Comisiei pentru politici, de Politici Regionale. În ceea ce privește politica de coeziune, eu consider că e necesar ca, uh, pe lângă cele care s-au spus până acum, să avem mai multă încredere în sat. Recent a fost un raport al Curții Europene de Conturi care a spus că în următorii 10 ani 4 milioane de uh, Uh, de, de, de uh, ferme, deci de exploatații uh, agricole, vor uh, urma să dea faliment, ceea ce înseamnă că mediul rural uh, se micește văzând cu ochii. Și deci, în, în, în paralel, populația uh, rurală îmbătrânește tot mai mult. Uh, sigur că uh, în Polonia situația nu este cea mai îngrozitoare, dar Curtea de Uh, conturi uh, sublinează că uh, nu mai există practică fermieri tineri și că proporția de fermieri în vârstă este tot mai mare. Câteodată este vorba chiar de 40-50% și știm că situația se înrăutățește. Știm însă cât de important este mediul rural, pentru că agricultura asigură alimentația deci e foarte important ca uh, populația rurală să fie întinerită și deci să punem capăt exodului rural. Deci ar fi foarte interesant să acordăm uh, o atenție sporită uh, spațiului rural, satelor, prin politica noastră de coeziune. Și deci ar trebui să ne asigurăm că există infrastructură mai bună uh, la sate, de exemplu, instituții de învățământ, uh, apoi uh, instituții de comunicare, de cultură și așa mai departe. Tinerii de la țară, de exemplu în Polonia, au de parcurs un drum lung până la școală, ceea ce înseamnă că tinerii nu prea mai își doresc să rămână la țară, pentru că nu-și văd acolo viitorul nu se văd uh, într-o activitate agricolă, de exemplu, la țară. Și deci trebuie să ne asigurăm că politica de coeziune uh, e folosită în acest sens. Știm că 10% din uh, uh, uh, teritoriul de la țară este acordat, uh, este acordat agriculturii. Însă, din păcate, agricultura Uh, beneficiază prea puțin de pe urma politicii de coeziune. E o situație care nu poate continua. Trebuie să ne gândim la ogoare, la țărani. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru ocazia pe care mi-o acordați să mă întrețin cu colegii uh, din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale. Uh, eu am primit o delegație a Parlamentului European condusă de președintele Daniel, colega din Bulgaria, de la Adunarea Națională din Bulgaria, ne-a vizitat și am discutat și cu premierul și am avut o dezbatere pozitivă. Mi-a plăcut uh, faptul că am putut uh, uh, constata că, în pofida diferențelor privind chestiunile de conținut, politica de coeziune, dar și tăierea mijloacelor au reprezentat subiecte importante pentru noi și cred că sunt priorități și pentru președinția austriacă și pentru președinția română. Domnule Ab, ați spus elemente foarte importante uh, despre președinție. Spuneați că uh, politica de coeziune este foarte importantă și doamna Crel spunea că Parlamentul European uh, este pregătit să încearcă să găsească cât mai repede soluții înainte de alegerile europene. Sigur că sunt, suntem cu toții de acord că politica de coeziune este foarte importantă este foarte importantă nu numai pentru, uh, uh, co- pentru coeziunea socială, economică, ci și uh, pentru coeziunea uh, uh, în general. Uh, combatem sărăcia, combatem șomajul, uh, sprijinim și obiectivele politice ale Uniunii Europene prin uh, fondurile structurale. Mă gândesc de asemenea și la protecția uh, mediului înconjurător. Sigur că există diferențe în ceea ce privește felul cum ar trebui să arate politica de coziune. De exemplu, uh, viitorul instrumentelor financiare, uh, noi Mm, știm că există critici din partea uh, Curții de Conturi în ceea ce privește uh, folosirea fondului EFSI pentru uh, investițiile strategice. După părerea noastră, credem că EFSI este un instrument care însă nu este folosit pentru a reduce diferențele între regiunile europene, ci că se investește prea mult în regiunile bogate. Și noi considerăm că există o lacună aici, un vid. Deci, deci, 4%, uh, de exemplu, din aceste uh, fonduri ar fi bine să meargă în infrastructura socială. Ce ne dorim noi verzii în ceea ce privește politica de coeziune după 2020 ar fi o uh, uh, întărire a principiului de parteneriat. Acestor parteneriate la nivel local, regionale, a, partid, a uh, societății civile, a partenerilor sociali, Uh, credem că uh, ar fi uh, foarte important pentru că astfel vom obține rezultate concrete pentru cetățeni. Uh, în legătură cu cele spuse de antevorbitorul din Parlamentul European. Noi nu am vrea că politica de coeziune să fie un mijloc de pedepsire a regiunilor. Uh, nu ar trebui să fie pedepsite astfel regiunile pentru deciziile incorrecte luate la nivel național. Și aici intervine uh, macrocondiționalitatea economică. Deci dacă statele, de exemplu, nu respectă criteriile, dacă fac prea puțină economie, atunci banii care ajung la regiuni sunt mai puțini și aici Aici știm foarte clar uh, exemplele Spania și Portugalia. Uh, apoi, uh, uh, și această legătură cu drepturile fundamentale, nu credem că este, este justificată și aici intervine și invocarea articolului 7. Deci ne-am fi dorit ca cineva Uh, vrea să se îndepărteze de împărțirea uh, fondurilor în funcție de produsul național uh, brut, atunci ar trebui să ne gândim la alte criterii, de exemplu criterii sociale, ecologice și așa mai, și așa mai departe. Mulțumesc! Doamna Densker este următorul vorbitor de la Parlamentul danez. Vă rog! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! E o plăcere pentru mine să aud că atât de multe regiuni și țări au beneficiat uh, de pe urma politicii de coeziune. Și Danemarca a uh, tras de pe urma acestei uh, politici de coeziune. Dar să vedem cum, pute, cum o putem îmbunătăți. Mă gândesc mai ales la dezvoltarea zonelor rurale care au uh, suferit de pe urma exodului rural și să nu uităm că uh, chiar dacă ești o țară bogată sau săracă, provocările sunt aceleași. Mijloacele uh, financiare câteodată ajung la țările sărace, dar să nu uităm că și țările bogate au aceleași probleme. Și poate ar trebui să privim politica de coeziune din, prin prisma acestui aspect. În ce privește conectarea la internet, știm că în uh, Danemarca, de exemplu, trebuie să uh, garantăm uh, conectare la rețeaua de electricitate, de apă, dar și de internet mai nou, pentru toate regiunile noastre. Știm că e, e greu să aduci internet de mare viteză peste tot, dar uh, uh credem că uh, furnizarea de internet ar trebui să fie de competența companiilor, uh, a entităților publice. Deci poate că ar trebui să instituim o astfel de obligație la nivel uh, european de a instala internetul de mare viteză. S-a vorbit uh, de asemenea foarte mult de uh, ocupare și de locuri de muncă. În zonele rurale, din păcate, aceste zone suferă uh, de pe urma urbanizării pentru că cel mai adesea locurile de muncă sunt create la oraș. Dacă vrem să creăm locuri de muncă la țară, de exemplu, trebuie să facem ceva concret. În Danemarca am uh, mutat 4.000 de posturi bugetare pe care le-am mutat la țară. și astfel am avantajat aceste zone rurale. Pentru că dacă se creează locuri de muncă acolo, poate că apar și coafare, coafoare sau uh, o cofetărie sau un atelier și așa mai departe, ceea ce generează și alte locuri de muncă. Și birourile europene generează ocupare, de exemplu. Mulțumesc, doamna Demato are acum cuvântul. Care parlamentar? Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem cu toții um, foarte uh, afectați. Rugăm uh, vorbitarea să își îndrepte microfonul mai bine pentru că nu se aude. Vreau să salut pe toți deputații naționali și mai ales pe colegii de la Parlamentul European. Nu putem să negăm faptul că uh, Politica europeană este văzută cu rău de către cetățenii noștri. Complexitatea ei uh, mărește neîncrederea în UE. Uh, contribuitorii nu înțeleg obiectivele coeziunii, nu înțeleg nici rezultatele sale, nici nevoia de această politică. De exemplu, în circumscripția mea electorală din Italia, din sudul Italiei, fie din lipsă de informații, fie uh, din cauza folosirii dubioase a fondurilor, politica de coeziune nu este credibilă. A rămas uh, uh, de pomină finanțarea unui concert al lui Elton John cu fonduri europene la Napoli sau faptul că nu s-a putut uh, uh nu s-a putut face în așa fel încât un proiect să nu fie um, aprobat mai repede uh, și a fost nevoie de trei ani de zile sau că a fost nevoie de 2000 de zile de lucru uh, pentru a, a face ca un alt proiect să fie eligibil. Uh, Comisia Europeană ne spune că va face reformă, că nu va mai exista um, macrocondiționalitate, dacă va fi nevoie de reforme structurale și așa mai departe. Dar întreb deputații naționali, cum explicați cetățenilor dumneavoastră că fără privatizare, fără pensii reduse, fără spitale care nu mai au mijloace, nu o să mai fie fonduri europene de uh, cheltuit? Nu s-a făcut uh, o reducere cu adevărat în bugetele europene. Dacă nu avem un buget adevărat, nu putem să vorbim despre politică de investiții. Lansez un apel guvernelor, mai ales guvernului meu și forțelor politice care uh, ne sprijină. De exemplu, uh, în uh, Italia, Partidul Democratic și stânga. Opuneți-vă tăierii fondurilor de la politica de coeziune pentru că altfel veți face față unei catastrofe naturale. Luptați-vă pentru a exista un venit minim, pentru că acest lucru este inexistent și în Italia și în Grecia. Și spun uh, celorlalte forțe politice, unde sunteți în această luptă? Uh, Forța Italia sau alte partide. Nu, vi se pare că de, face, de fapt nu sunteți decât executanții Comisiei Europene? Thank you. Thank you very much. We now... Mulțumesc. Continuăm acum cu intervenții din partea Uh, Comisiei Regii, care își doresc și ei să participe la această dezbatere. Doamna Macov, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la un subiect care nu a fost încă menționat astăzi, dar care are legătură și cu politica de coeziune. E un subiect care mă interesează foarte mult. Poate nu știți, nu aveți cu toții această informație. În octombrie, la Comisia Libe, de exemplu, s-a votat regulamentul Dublin. A fost o procedură foarte complicată și uh, sunt uh, de acord că a fost uh, necesară adoptarea acestui regulament. Dar uh, nu am înțeles uh, de ce se spune, de exemplu, că uh, Uh, ar trebui să existe sancțiuni, de exemplu, tăierea de la fondurile structurale, uh, fondurilor structurale pentru țările care nu au uh, nu doresc să folosească un mecanism de preluare a migranților. Nici măcar nu știu cum va fi folosit în practică acest mecanism. Deocamdată Uh, nu uh, avem uh, un astfel de mecanism, nu știm dacă vom avea migranți în perioada după 2020. Sigur că eu sprijin solidaritatea și e clar că costurile trebuie să fie împărțite în cazul în care anumite țări nu doresc să preia migranții, însă nu cred că regiunile ar trebui să fie pedepsite, ci statele, regiunile care sunt sărace și care ar avea mare nevoie de aceste fonduri fonduri. Regiunile respective nu trebuie să fie pedepsite uh, datorită felului în care se comportă reprezentanții statului și guvernul. Uh, și deci aș dori să folosesc această ocazie pentru a mă adresa reprezentanților Comisiei și președinției. Vă rog să uh, ne spuneți cum vedeți această problemă dumneavoastră și cum ar trebui să fie rezolvată pe viitor această problemă. Pentru că după Brexit vom avea și mai puține fonduri la dispoziție poziție și tăierile uh, propuse uh, datorită acțiunilor unor uh, state nu cred că reprezintă soluția ideală. Mulțumesc, domnul Papadimulis, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte mulți din această sală au fost pentru colab- pentru colaborare, însă nu funcționează nici în uh, comisie, nici în Consiliu, unde se iau decizie cu privire la interval finanțe după 2020. Domnul Dombrovski, vicepreședinte al Comisiei, ne-a spus acum două săptămâni în plenara Parlamentului că um, timpurile, că Criza a dus la o accentuare a diferențelor în regiuni, în diferitele zone. Dacă ne dorim să reacționăm, atunci eu cred că foarte importantă este politica de coeziune și ea trebuie să fie schimbată. Nu putem să continuăm cu lucrurile ca până acum, business as usual. Și există unii care și-ar dori să se elimine această finanțare, să existe mai puțin bani pentru politica de coeziune. Și colegii din Germania au dreptate când spun că da, e nevoie de simplificare, însă și e nevoie și de bani pentru simplificare. Înseamnă că mai mulți bani trebuie să ajungă acolo unde e nevoie de ei, unde există șomaj crescut, unde există sărăcie crescută și unde există mai puține investiții. Altfel, nu vom reuși să ajungem la o politică de coeziune așa cum ne dorim. Doamna comisar, Crețu este pentru politica de coeziune, însă în politica de coeziune, însă mai există și alții care încearcă să dilueze această politică de coeziune. Și eu vreau să uh, îl aud pe comisarul responsabil pentru bugete. Ce spune el despre politica de coeziune? Pentru că avem impresia că el nu sprijină politica de coeziune. De aceea eu sunt uh, de părere că Comisia Regii, cu sprijinul colegilor, ar putea într-adevăr să pună presiune, să pună presiune asupra partidului domnul Van Nistelrooy, astfel încât Brexitul să fie într-adevăr abordat, într-adevăr să se evite restrângerile bugetare pentru această politică. politica, econ- politica de coeziune să nu fie victima Brexitului și să nu fie pedepsite regiunile, pentru că ele sunt care au cea mai mare nevoie de acești uh, bani și exact ceea ce spuneau colegii din România și Bulgaria. Vă mulțumim. Veți putea să-i puneți întrebări domnului Oettinger în legătură cu toate acestea. Toată comisia va putea să audă răspunsurile. Doamnă Rodriguez, aveți cuvântul. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Portugalia are regiunile cele mai îndepărtate din Uniunea Europeană și noi profităm de bani europeni. La sfârșitul lunii octombrie eram la punerea în aplicare a unor angajamente pe care ni le-am asumat. Însă nu vreau să vorbesc doar despre cele mai îndepărtate ținuturi, ci despre articolul 23, mijloacele din fondurile europene. Prin acestea e important și posibil să fie pusă în aplicare politica de coeziune. Însă pe mine mă interesează instrumentele financiare. Politica de coeziune trebuie, bineînțeles, să utilizeze instrumente financiare, însă se pare, așa arată situația acum, că această politică de coeziune nu are atât de mare viitor. Acest lucru înseamnă că trebuie ajutate acel și acele politici europene și că, în care e nevoie neapărat de sprijin. Însă, în unele cazuri, regiunile cele mai sărace sunt cele care sunt pedepsite și aș sublinia faptul că politica de coeziune nu poate să fie alcătuită din instrumente financiare. Apoi, pentru domnul din partea Direcției Generale Regio, cum ne putem asigura că statele membre pot să folosească mai bine acești bani? Foarte important ar fi o simplificare radicală. O simplificare. Simplificarea nu e problema, ci acest termen radical e pentru mine cel care uh, e răspunzător. Când aud cuvântul management, am avut impresia și am impresia că trebuie să se spună foarte clar cine ce trebuie să facă după 2020. De aceea e nevoie de o comunicare foarte bună. Viitorul politicii de coeziune, îmi pare mie și altora care sunt pentru proiectul european mi se pare că lipsește această uh, componentă de a recâștiga încrederea europenilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Ruas. Vă mulțumesc că avem posibilitatea de a discuta astăzi aici și vreau să le mulțumesc colegilor din Parlamentul Național că au venit aici. Vreau să subliniez două aspecte. În primul rând, mă bucur că avem această reuniune cu privire la politica de coeziune. Parlamentul European, Consiliul și Comitetul Regiunilor au făcut deja câte ceva înscris, dar dar suntem într-o fază incipientă. Aș dori să spun ceva despre parlamentele naționale, despre rolul pe care le au acestea în Uniunea Europeană și rolul pe care le au statele membre. Nu vorbim doar de controlul subsidiarității, ci vorbim de contactele interparlamentare. Eu cred că acestea ar putea să-și aducă aportul astfel încât parlamentele naționale să fie bine pregătite, mai bine pregătite și întreaga procedură să fie mai democratică. Aș dori să atrag atenția atenția și asupra faptului că parlamentele naționale joacă un rol important și doamna comisar ne spunea și acest fapt și și ei, doamna Constanței Crel, a atins acest punct și anume că există și informații care lipsesc. Beneficiarii, beneficiarii principali sunt cei care de cele mai multe ori știu cele mai puține despre politica de coeziune și beneficiarii sunt, beneficiarii, beneficiarii sunt cei care au ce mai mare nevoie de acest bani. Și aici joacă parlamentele naționale un rol important. În statul meu membru există regiuni care fac parte din coeziune, însă primesc foarte puțin bani. Și în final trebuie să spun ceva personal. Politica de coeziune trebuie să fie în continuare o principală politică de investiții în Uniunea Europeană. Trebuie. Și asta pentru că e o politică principală și e foarte importantă pentru coeziunea economică, socială, teritorială, lucru deja spus și care apare în, tratare, în tratate. O simplificare mai mare e importantă, o concentrare pe obiective, un control mai bun. Bineînțeles, toate acestea sunt necesare și trebuie să existe, dar totul trebuie să fie foarte flexibil. Și apoi cred că e important ca la diferitele niveluri să se discute acum să vedem din administrație ce păstrăm, ce nu. Cred că e un lucru important și pentru statele membre și pentru ceea ce se întâmplă la nivel regional. Mulțumim, domnule Țelăr, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Fondurile structurale sunt foarte importante, sunt instrumentul cel mai important și trebuie să rămână un instrument important pentru estul Europei, pentru regiuni. Apoi, la cum arată lucrurile acum, situația, nu putem decât să ne temem că acest instrument va fi atât de administrat până nu va mai exista. Și asta ne spun și cifrele. Uh, la descărcarea bugetară pentru anul 2015 am putut să constatăm că noua perioadă de program, nu a început noua programare pentru niciun an, pentru 2016, de, din nou trebuie să constatăm faptul că în continuare în ceea ce privește proiectele și programele pentru perioada de finanțare, sunt ocupate cu toate acestea acum autoritățile și tocmai cele care au fost cele care au profitat profita cel mai mult. Și acum există foarte multe lucruri neîncepute, deși perioada se află spre sfârșit. Există multe lucruri bune în ceea ce privește simplificarea, însă cei care o tot cer, trebuie să vă spun că discutând cu uh, administrația, eu mi-a spus că povara administrativă crește foarte mult. Uh, Cineva care se ocupă de mult timp de o asemenea administrație mi-a spus din 2006, din 2016 a avut de semnat 20 de pagini, după aceea, pe măsură ce au trecut anii 200, acum 2000 de pagini. Așa că e foarte evident că intervin asemenea lucruri pentru autoritățile de control și autoritățile de administrare care trebuie să fie desemnate și se pare că aceste autorități se calcă une, unele celelalte pe degete. Uh, pentru că există autoritatea de control, cea de finanțare, sunt probleme pe care nu reușesc să le rezolve într-un fel prietenos, ci intră într-o confruntare unii cu ceilalți. Și de aceea e important să existe consilieri, dialoguri, e important să nu se facă greșeli și e important să fie respectate dispozițiile care au fost date E ceea ce trebuie să facem și e foarte bine că avem ocazia să discutăm cu colegii noștri din parlamentele naționale și cu reprezentanții regiunilor, pentru că aici e pericolul, acel gold plating care poate să ducă la creșterea și mai mare a birocrației. Așa că vă rog, fiți foarte atenți la ce se întâmplă la dumneavoastră în ministere, în administrație, ce merge bine, ce nu merge bine, pentru că asta va fi foarte important și pentru programele operaționale de sub fondurile structurale. La acestea trebuie să fim atenți la fața locului, în regiuni, pentru că dacă nu vom continua să avem aceste întârzieri pe care trebuie să le constatăm și acum și atunci viitorul fondurilor structurale și al politicii de coeziune va, se va bloca. Pentru că, așa cum am spus, toți cei care ne aflăm aici suntem prietenii coeziunii. Însă, acum câțiva ani de la fiecare comisar aproape am putut auzi faptul că fondul structural este instrumentul cel mai important al Uniunii Europene pentru crearea de locuri de muncă, pentru generarea de creștere, dar e un lucru pe care nu prea mai aud în ultimul timp. Și au fost colegi care au spus despre acest fapt și au spus că nu apare termenul acesta nici în documentele comisiei. Așa că trebuie să facem eforturile necesare. Și e important și acolo unde fondurile structurale au dus la o și mai mare centralizare. Aici statele în cauză acestora le-aș spune că fondurile europene sunt fonduri pentru dezvoltare regională și regiunile trebuie să fie implicate aici și orașele. Avem și o agendă urbană care, din păcate, a devenit prea puțin realitate. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Hedman, aveți cuvântul, trei minute. Politica spójności to Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Politica de coeziune e foarte importantă pentru solidaritatea europeană și e un lucru pe care nu îl pune nimeni sub semnul întrebării. E păcat că există atât de multe atât de multă neîncredere și că această politică poate într-adevăr să ajute regiunile și să schimbe situația de acolo. Aș repeta ceva în cele spuse de domnul Schneider de la Comitetul Regiunilor. Aș dori să îl sprijin în cele spuse. Mai multă încredere, mai multă putere pentru regiuni, de asta ar fi nevoie. După părerea mea, aceasta ar fi cheia astfel încât politica de coeziune să uh, Uh, fie mai vizibilă, să aibă mai mult succes, să fie o politică mai eficientă. Și să fie un lucru despre care nu discutăm în Parlamentul European, ci discutăm și altundeva. Trebuie să luăm hotărâri ce se va pune în aplicare prin mijloacele din fonduri de co- din uh, coeziune la nivel regional. Uh, se iau aceste regiuni. Ele trebuie să ia asemenea decizii pentru că regiunile știu de ce au nevoie. De multe ori se face o diferență, nu doar între regiuni, ci există diferențe chiar în aceeași regiune. Există un fel de subregiuni și există diferite stadii de dezvoltare. Așa că trebuie să fim atenți și la acest fapt și să dăm mijloacele financiare din coeziune acolo unde e nevoie de ele. Avem nevoie de o abordare mai flexibilă mai ales ținând cont de aceste diferențe regionale și de aceea acest apel al meu. E nevoie de mai multă putere pentru regiuni, pentru ca această politică să fie mai de succes și mai eficientă. Care e această plusvaloare, de fapt, a politicii de coeziune? Care ar fi acest succes al politicii de coeziune? Trebuie să aruncăm o privire spre Polonia. Domnul Bogovici, trei minute, vă rog. Sedo, le pozdrav sem predstavnikom. Vă mulțumesc frumos, doamnă președinte. Vreau să urez bun venit tuturor colegilor care reprezintă parlamentele naționale și uh, colegilor care reprezintă comisia. Această dezbatere este indispensabilă. Noi toți aici suntem prietenii politicii de coeziune. Ne dorim ca această politică să continue și suntem de acord cu principiul de solidaritate care stă la baza politicii de coeziune. Numai această politică ne va permite să mm, menținem unitatea în cadrul Uniunii Europene. Disparitățile dintre regiuni sunt o realitate pe care nu o putem nega și de aceea trebuie să ne luptăm pentru ca această politică să fie menținută. Suntem confruntați cu nenumărate crize în Europa, Brexitul, imigrația și așa mai departe. Și e prea simplu să spunem nu vor mai fi bani suficienți suntem în stare să alocăm fonduri pentru a face față altor provocări. De ce să nu putem să o facem și pentru politica de coeziune? Știm că Regatul Unit este un contribuitor net și că va trebui să regândim um, folosirea banilor care vor mai rămâne și cum se va împărți povara între toate statele membre care mai rămân. Eu cred că este deosebit de util dacă au loc dezbateri și în parlamentele naționale și atunci când uh, reprezentanții guvernelor participă la consilii la Bruxelles să vorbească exact la fel, uh, nu se spună una în capitală și una la Bruxelles. Noi suntem responsabili de punerea în aplicare a politicii de coeziune. Dacă regulile vi se par prea complicate și nu neg acest lucru, atunci trebuie să vă întrebați de ce structurile naționale au nevoie de atât de mult timp pentru a pune în aplicare politica de coeziune? Eu cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a um, termina proiectele începute în perioada 2014-2020 ca să nu uh, um, amânăm problemele de azi pe mâine. Am fost și eu ministru în uh, țara mea, am fost și eu însărcinat cu programe de dezvoltare pentru mediul rural și a trebuit să uh, folosesc uh, um, fonduri de coeziune, aveam reuniuni săptămână de săptămână, știu că e complicat, dar mm, cred că în fiecare capitală se pot face eforturi suplimentare mai mulți uh, vorbitori au spus că politica de coeziune nu este suficient de populară, de celebră. Oamenii trebuie să înțeleagă ce mult au avut de câștigat de pe urma politicii de coeziune. Mulțumesc. Domnul Maletici, acum ultimul vorbitor în numele Comisiei Regii. Doamna Maletici, mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de dreptul încântată de faptul că avem atât de mulți reprezentanți ai Parlamentelor Naționale aici și că putem să discutăm împreună despre viitorul politicii de coeziune și despre viitorul raport de coeziune. Și aș vrea să vă trimit trei mesaje. Dacă vrem o Europa mai puternică, avem nevoie de mai multă coeziune și atunci bugetul din viitorul CFM nu trebuie să scadă eventual să crească, dar măcar să nu scadă. Nu putem să avem doar uh, linia bugetară din zona euro, uh, nu, nu, putea, nu se poate ca aceasta să locuiască politica de coeziune. Și așa cum s-a mai spus, ați vorbit mult despre principiile de politici de coeziune. E adevărat că au apărut noutăți în perioada 2014-2020. Eu cred că ar trebui să ne luptăm ca să spunem că nu avem nevoie de o reformă a politicii de coeziune dacă acest lucru presupune introducerea de noi principii. Suntem pentru simplificare, dar nu pentru crearea de noi principii. În paralel cu această reuniune, am participat la audiere la Comisia de Bugete și vă spun acest lucru pentru că este important. Am ascultat reprezentanța ai Consiliului și reprezentanța ai Comisiei. Și reprezentantul Comisiei ne-a spus care este calendarul pentru uh, găsirea acordului în ce privește cadrul financiar multianual între statele membre și apoi între statele membre și um, Parlament, Consiliu și Comisie va fi 2019, deși ar fi de dorit să se întâmple înainte de sfârșitul mandatului acestui Parlament, deci înainte de iulie 2019. Însă, reprezentantul Consiliului ne-a spus că probabil statele membre nu vor fi de acord cu un nou CFM și cu uh, regulile viitoarei politici de coeziune și că abia în primăvara lui 2020 vor ajunge la o înțelegere. Deci vom avea o propunere în mai 2018 la anul, însă acordul nu va interveni decât în primăvara anului 2020, ceea ce este mult prea târziu ca să garantăm o punere în aplicare lină și la timp a viitoarei politici de coeziune și toată lumea știe acest lucru. Dacă e adevărat, este foarte important ca în statele dumneavoastră membre să lucrați cu miniștrii de finanțe și cu miniștrii de dezvoltare regională și să le spuneți că trebuie să uh, Uh, definească cât mai repede noul acord. Avem nevoie de acest acord în 2019, nu mai târziu, pentru că altfel vom avea întârzieri cu punerea în aplicare a politicii de coeziune. Mulțumesc! I now see... Văd că am ratat unul dintre colegi. Vă rog, aveți cuvântul. Dar nu mai mult de trei minute, vă rog. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Aș vrea să vă reamintesc de inundațiile din regiunea Atica. Poate că nu are nimic de a face cu politica de coeziune, o să spuneți dumneavoastră, dar are de a face. Politica de coeziune trebuie să fie folosită pentru a ajuta regiunile afectate de uh, inundații. Și în același timp, În aceste regiuni, mii de persoane uh, au trebuit să își părăsească uh, casele și acum încearcă să salveze cea mai rămas. Dar ce s-a întâmplat în aceste regiuni? Timp de decenii, întreprinderile mari primeau subvenții, profitau de privilegii, profitau de aceste uh, fonduri obținute prin metoda fast track și până la urmă la ce s-a ajuns? La nivelul de dezvoltare capitalistă uh, uh, din aceste regiuni. Avem în continuare săraci, avem în continuare uh, muncitori care aveau o duc de azi pe mâine, deci oameni care nu au putut să beneficieze de pe urma politicii de coeziune, pentru că banii nu știu unde au ajuns, dar în tot cazul au fost folosiți pentru a termina uh, lucrările uh, pentru o infrastructură publică care ar fi permis prevenirea uh, inundațiilor. Și pentru că șantierele care ar trebui să existe și să fie încheiate nici măcar nu au început, atunci s-a ajuns la această catastrofă e nu, nu e doar o realitate din regiunile uh, din Grecia, ci și din alte regiuni. Ce vreau eu să demonstrez cu acest lucru? Și anume că nu cred că avem cea mai bună uh, politică de coeziune cu putință. Ce fel de dezvoltare avem? Vrem doar să finanțăm întreprinderile mari care se bucură dintotdeauna de uh, cea mai mare mm, parte a finanțării sau vrem o adevărată dezvoltare? Aveți acest mit al dezvoltării Însă nu e adevărat că muncitorii și angajații profită de pe urma acestei prăjituri, nici măcar firmiturile nu le primesc. Nu mi se pare normal să ni se spună că noi avem dreptul doar la finanțare din Fondul de Solidaritate. Noi, Partidul Comunist, am cerut să nu mai existe aceste limitări draconice și aceste condiții draconice de îndeplinit pentru ca să beneficiez de finanțare din acest Uh, fond. Și să știți că oamenii sărmani n-au văzut nici măcar un eurocent din toți acești bani. Noi vom continua să facem în așa fel încât uh, acești bani să ajungă la muncitori și nu doar la capitaliști. Mulțumesc! Acum am să dau cuvântul uh, invitațiilor noștri ca să poată să tragă concluziile. Am să încep cu domnul Ap din păcate trebuie să plece la orele 18, deci vă dăm dumneavoastră cuvântul mai întâi în cazul în care doriți să <clears throat> ne dați un ultim mesaj. Mulțumesc, doamna Mihailova. Dați-mi voie să vă mulțumesc frumos. Mă bucur că pot să trag concluziile. Ar, trebuie să ajung la aeroport la orele 18 deci trebuie să plec uh, mai devreme decât uh, uh, mă gândisem. Sunt câteva afirmații pe care le-am auzit aici și cu care pot să fiu de acord. Vrem cu toții reguli mai simple, criterii mai simple, reguli mai ușor de respectat. Deci nimeni nu este împotriva acestor idei. Dar există și puncte de vedere divergente. La Consiliul statele membre pot să-și spună părerea și uh, lucrăm în funcție de uh, punctele noastre de vedere și eventual comisia poate să vină cu o propunere revizuită dacă există dezacorduri majore. N-am vrut să spun că președinția nu vrea să continue cu discuția. Din potrivă, noi vom uh, preda ștafeta următoarei președinții și vom continua să lucrăm la regulamentul omnibus. Noi, sincer, sperăm să se ajungă la un acord cât mai repede cu putință și să se facă progrese. Avem nevoie de politica de coeziune. O considerăm ca fiind importantă Însă trebuie să mm, o promovăm. Acest lucru trebuie să se regăsească și în deciziile pe care le luăm. Vă urez mult succes și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Mulțumesc, mulțumim frumos și vă urez zbor ușor și succes cu aglomerația din traficul din Bruxelles. Domnule Schneider, aveți cuvântul, dacă doriți să trageți niște concluzii. Mulțumesc foarte mult. Uh, am uh, reținut câteva cuvinte cheie din această dezbatere. Uh, tema a fost cadrul financiar, financiar multianual. În avizul nostru am spus că Uh, dorim uh, să existe o parte uh, pentru politica de coeziune, proporțional din bugetul european. E o revendicare justificată. Sigur că și provocările sunt foarte mari, dar dacă am, vom vedea un alt cadru financiar multianual, e foarte important să avem bani puși deoparte pentru politica de coeziune. Și am spus deja acest lucru, e foarte important. Știu că domnul comisar Oettinger nu se se ocupă de aceste uh, chestiuni. De mai multe ori a fost la noi, uh, am discutat cu el și întotdeauna el a spus că ține cont de poziția noastră uh, când a fost la Comitetul Regiunilor. În ce privește criteriul PIB-ului, așa cum am spus până acum, noi suntem uh, Uh, pentru ca acest PIB să fie criteriul uh, determinant. Să spunem uh, că o regiune este slabă sau subdezvoltată în funcție de PIB, dar știm că există și noi probleme, noi provocări care țin de politica de coeziune, care slăbesc coeziunea socială și de aceea trebuie să intervenim și trebuie ca politica de coeziune pe viitor să poată să intervină. Și deci Uh, vorbim în acest context de problemele democratice, uh, care uh, slăbesc coeziunea socială și care fac anumite regiuni să rămână în urmă. Și apoi, în ce privește condiționalitățile, noi le-am respins, am spus acest lucru, sigur că nu ne referim la condiționalitatea ex ante. Ea poate să fie un instrument foarte bun pentru a îmbunătăți Uh, eficiența fondurilor uh, structurale și care să aibă uh, efecte pozitive la nivel de regiuni. Domnul Hetman s-a referit la regiunile mai puternice, dar aș dori să lansez un apel și statelor membre. Statele membre care consideră că Uh, regiunile uh, le pun probleme, greșesc ele, trebuie să uh, consolideze regiunile respective, pentru că cu cât sunt mai puternice, cu atât statul în ansamblul său. Și încă un aspect Uh, nu trebuie să ne uh, pasăm uh, responsabilitățile. Sigur că noi, de la nivelul regiunile, regiunilor, noi știm care sunt competențele noastre la nivelul instituțiilor europene, la Parlamentul European. Se spune că, iată, Comitetul Regiunilor ne complică și mai mult situația. E puțină aroganță, aș spune, dar aș dori să lansez un apel la adresa tuturor. E clar, domnule Țelăr, trebuie să lansăm un apel tuturor înspre simplificare dar ă, aș spune că ce ne complică este această cascadă de sus în jos. Când avem, ă, a spus cineva, ă, avem 300 de pagini de dispoziții legislative, trebuie, care trebuie să fie transpuse la nivelul statelor, a regiunilor, mai vin și altele în plus. Și apoi, sigur, se mai pune o problemă, cea a controlelor. Credem, eu cred că controlele ne-au scăpat, pur și simplu. Uh, există acest, acest exces de controle care duce pur și simplu la teamă uh, în rândul uh, uh, autorităților. Ele se tem să nu greșească. Când te tem că nu greșești, poate risc să faci mai multe greșeli. Și apoi mai intervine și încrederea, și încrederea în autoritățile naționale de control. Și aceasta ar fi o soluție pentru simplificare. Și un ultim aspect, și în contribuția mea am vorbit despre probleme, despre partea negativă, despre lacune, slăbiciuni ale politicii de soiziune, dar aș dori să subliniez politica de coeziune, fondurile structurale sunt un uh, succes imens. În istoria uh, omenirii nu a mai existat uh, un astfel de instrument de solidaritate precum uh, politica de coeziune, deci trebuie să ne mândrim cu el, uh, să uh, dezvoltăm cu mândrie în continuare această politică și am mare încredere în președinția bulgară că va continua dezbaterile în acest spirit pentru politica de coeziune. Thank you. Mulțumim foarte mult, domnule Schneider. Mulțumesc uh, pentru acest discurs înflăcărat și care ne inspiră și sper că, într-adevăr, vom continua împreună. Pentru că, într-adevăr, uniți uh, suntem mai puternici. Aceasta este deviza președinției bulgare. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Plumb. Doriți să spuneți câteva cuvinte de încheiere? Sigur, mulțumesc uh, foarte mult. O să vorbesc în limba română acum concluzia pe care am tras o eu în această seară este că fiecare de aici care a luat cuvântul și nu numai apărăm politica de coeziune și considerăm că politica de coeziune trebuie să rămână principalul sau principala politică investițională la nivelul Uniunii Europene ca urmare a valorii adăugate pe care a demonstrat-o. Am reținut că avem nevoie de o mai mare vizibilitate în ceea ce privește prezentarea rezultatelor la nivelul cetățenilor prin aplicarea politicii de coeziune și am înțeles că este nevoie de o mai mare încredere între toți actorii implicați în implementarea politicii de coeziune, ceea ce am spus și eu la început, între autorități, beneficiari, la nivel regional, la nivel local, la nivel european. Sunt convinsă că putem să facem acest lucru împreună. Am demonstrat de fiecare dată că la, am putut să răspundem prin unitatea noastră a tuturor europenilor la orice tip de provocare. Că am răspuns mai bine sau mai rău, sigur că depinde de fiecare dată de contextul în care acționăm dar în momentul de față simt că împreună la nivelul instituțiilor europene alături de toți cetățenii europeni cu comitetul regiunilor alături vom apăra politica de coeziune de care avem nevoie uh, fiecare. Vreau să-i mulțumesc pe această cale doamnei uh, europarlamentar și coordonator Constanțe Crel, uh, Uh, pentru modul în care uh, pune de fiecare dată problema în ceea ce privește nevoia ca cetățeanul european să beneficieze de politicile la nivel european și național pentru uh, sfaturile bune pe care ni le dă și consider că avem nevoie de o mai mare uh, coordonare sau colaborare între ceea ce înseamnă parlamente uh, Uh, naționale, Parlament European și, desigur, împreună cu uh, Comisia Europeană pentru a consolida proiectul european. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum doamna uh, Ivelina Vasileva. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă Mihailova. M-a impresionat foarte mult ce a spus domnul Schneider în legătură cu președinția bulgară viitoare și vă mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj uh, înflăcărat, respectiv că trebuie să continuăm să dezbatem, să cooperăm pentru uh, viitorul politicii de coeziune. Uh, Bulgaria este un actor foarte important uh, pentru această dezbatere, pentru că, așa cum spuneam, noi suntem convinși că uh, această politică este extrem de utilă, este foarte vizibilă și mai ales, mai ales este prețuită de către cetățeni. Toată lumea e de acord că această politică a dus la îmbunătățirea nivelului de trai din țările noastre, ca a îmbunătățit uh, condițiile macroeconomice și condițiile uh, de trai, de viață în general. Deci, e nevoie de uh, o comunicare mai bună. Trebuie să transmitem cât mai mulți acest mesaj pozitiv. Să explicăm cât mai bine această politică de coeziune. Care ar fi concluziile pe care le trag eu după această dezbatere din această după masă și încă o, încă o dată vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. A fost uh, Uh, o oportunitate foarte utilă pentru mine. În primul rând, se pare că cu toții suntem de acord că politica de coeziune trebuie să continue. De asemenea, suntem uh, cu toții de acord că ar trebui să existe, să fie menținute granturile în politica de coeziune, pentru că, într-adevăr, trebuie să avem instrumente financiare, pentru că sunt un instrument util, dar avem nevoie de granturi și mai suntem de acord cu toții că simplificarea și flexibilitatea trebuie să fie continuate. Simplificarea va trece la o etapă superioară, pentru că în această perioadă de programare financiară, cred că simplificarea reprezintă partea de conținut cea mai importantă pentru regulament, însă cred că trebuie să îi adăugăm și flexibilitatea, care să dobândească o importanță mai mare în următorul pachet de reglementare. Și când spun flexibilitate, mă gândesc, de exemplu, la proceduri, la reguli, la uh, posibilitatea de a face combinații care să ne ducă la eficiență, la rezultate și, încă o dată, aș pune accentul pe efectul calendar. Timpul e foarte important. Trebuie să uh, acționăm cât mai repede, trebuie să fim competitivi, să fim puternici uniți, dar trebuie să fim și competitivi. Și de aceea cred că uh, lucrurile trebuie să se desfășoare uh, la timp. Deci mulțumesc încă o dată, sper să ne revedem în Bulgaria, să continuăm această dezbatere. A fost uh, extrem de interesantă dezbaterea din această dupămasă. Vom organiza mai multe evenimente în Bulgaria la începutul anului următor în ce privește politica de coeziune, în cadrul noii uh, propunerii Comisiei cu privire la cadrul financiar multianual. Aștept cu nerăbdare să continuăm uh, dezbaterile în acest spirit uh, pozitiv. și să trecem la treabă din ziua 1, de la, din prima zi de uh, programare financiară pentru următoarea perioadă financiară. Deci mulțumesc că a fost o plăcere să particip la această dezbatere. Mulțumim, doamna Crel, aveți cuvântul. Äh, mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt, încă o observație în încheiere. Mă bucur că urmează președinția bulgară, tocmai am fost într-o delegație la Sofia și cred că uh, Într-adevăr, există angajamente solide pentru o politică de coeziune bună și eficientă și e un semnal important din partea președinției bulgare care a reieșit. Și mă bucur foarte mult că doamna Plumb a fost prezentă astăzi aici pentru că am fost și în Germania și în România cu o delegație și ce mi-aș dori de la aceste două state. Mi-aș dori niște exemple pozitive care există pentru că le-am văzut cu proprii proprii mei ochi exemple despre cum politica de coeziune într-adevăr acționează în regiuni. Și poate încă o observație. Ați observat că cu toții suntem destul de de acord în legătură cu ceea ce ne dorim, însă în afara acestei încăperi există mulți care au o altă părere și nu văd lucrurile chiar așa. De aceea, această luptă noastră în Parlamentul European, în Comisia Europeană cu statele membre, ar, ar primi mai mult sprijin dacă am putea să dovedim faptul că punerea în aplicare a politicii de coeziune într-adevăr avansează și că mijloacele financiare într-adevăr circulă. Cel mai rău ce s-ar putea întâmpla ar fi să punem bani la dispoziție în bugetul european, bani care să nu fie apoi folosiți și asta ar fi foarte rău, pentru că atunci când negociezi un buget crescut pentru următorii ani, e foarte bine să ai asemenea de exemple, pentru că altfel nu avem argumente destule pentru a cere mai mulți bani. Și de aceea m-aș bucura dacă reușim să facem toate acestea împreună. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Von Bresco. You have the privilege. Vă mulțumesc, domnule Von Bresco. Sunteți ultimul vorbitor. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru sprijinul unanim în ceea ce privește politica de coeziune și că ne-ați reamintit cât de importantă e această politică pentru cetățeni, pentru că se bazează pe parteneriate, își dorește să dezvolte legătura cu cetățenii. Din păcate, poveștile de succes care există nu sunt întotdeauna comunicate și cred că e un lucru important și pentru noi, cei din comisie care lucrăm pe politica de coeziune pentru că cred că ne motivează suplimentar în aceste vremuri critice în care trebuie să stabilim bugetul și cadrul bugetar despre care vă vorbeam înainte, pe care vi le vom prezenta în primăvara anului viitor. Vă mulțumesc pentru aportul la conversație. Vom încerca să ținem cont de intervențiile dumneavoastră atât cât putem. Cred că au fost uh, niște sugestii foarte utile cele auzite astăzi și aș dori să spun două sau trei lucruri dintre cele spuse. Pe, despre condiționalitate. Uh, din nou, cred că este foarte clar că ne dorim să reducem foarte mult birocrația. Am spus acest lucru. Acestea fiind spuse, consider că pentru anumite investiții, să zicem acțiuni prioritare, pre- pentru acestea precondițiile sunt importante. De exemplu, la transport. Finanțăm încă foarte mult transportul în multe state membre. Uh, am descoperit faptul că în unele state nu există planuri mari pentru transport și atunci cum se pot investi milioane de euro în sectorul transporturilor dacă nu știm ce va arăta, cum va arăta pe termen lung strategia de transport a unui stat. Așa că eu cred că pe acest tip de precondiții vrem să ne concentrăm în viitor. Un al doilea aspect, simplificarea. Nu vom, merge, nu vom face o revoluție, cred că acest lucru este foarte clar și cred că oricum nu ar fi suficientă. Abordarea pe care o avem acum e să trecem prin uh, legislație, articol cu articol, să vedem avem nevoie de pe fiecare articol, pentru că dacă nu, nu văd de ce ar trebui să legiferăm pe ele. Vă voi da un exemplu. Cei care vă ocupați de programe, știți că programele pot să cheltuie bani doar în domeniul programului, în Brandenburg, în Saxonia și așa mai departe. Însă, da, până la urmă, lucrurile sunt mai complicate. Există anumite excepții, în anumite condiții se, pot, se poate cheltuie și în afara zonei programului. Și eu îmi pun următoarea întrebare. Dacă parte partenerii de program. Sunt de acord că vor să folosească banii și să-i folosească, de exemplu, în China, pentru că e un lucru care le-ar ajuta pe companiile din Brandenburg, de exemplu, să își crească cifra de afaceri în exterior. Atunci, de ce să punem sub semnul întrebării un asemenea fapt, o asemenea investiție? Dacă partenerii de program sunt de acord, nu ar trebui să existe reguli europene în acest sens. E doar un exemplu și în primăvara viitoare vom reveni pe aceste aspecte. Același lucru este adevărat și pentru control. Într-o lume ideală, ne-am sprijinit doar pe regulile naționale, pentru că sunt regulile pe care le cunoaște administrația națională, le cunosc beneficiarii pentru majoritatea cheltuielor care sunt uh, de natură națională și nu e nevoie să ai manualul UE și cel național, unul lângă celălalt. Este foarte clar odată spuse acestea că nu putem să avem o situație în care nu mai știm ce se întâmplă pe teren. Pentru că, așa cum știți, Comisia Europeană e responsabilă de buget până la urmă și trebuie să avem asigurări că ceea ce se întâmplă pe teren urmărește etapele existente. Întotdeauna vor exista niște reguli, însă obiectivul nostru va fi să mergem cât de departe se poate și poate în cazurile în care vedem că administrațiile pot să gestioneze fondurile fără supraveghere de la Bruxelles, atunci să avem încredere în ele. Însă, în păcate, din păcate, nu putem reglementa încrederea. Putem să uh, creștem încrederea, însă nu să o reglementăm. Îmi pare rău că am avut o intervenție atât de îndelungată, încă ceva, pe criteriile de alocare. Cred că acestea trebuie să fie foarte bine analizate. Cred că nu ne mai putem axa doar pe PIB. PIB-ul va continua să fie o parte importantă, indiferent ce se va întâmpla. Însă trebuie să vedem care sunt noile provocări și să vedem până în ce măsură politicile noastre pot să răspundă la noile provocări, fie că vorbim de incluziune socială, inovare, dezvoltare, energie, climă și așa mai departe. Flexibilitatea, apoi, orientarea pe rezultate. V-am auzit pe mulți dintre dumneavoastră plângându-vă de faptul că politica nu e destul de flexibilă. Suntem de acord. Acum considerăm, luăm în considerare niște idei radicale, de exemplu, pe viitor. Să ne gândim, mai avem încă un cadru financiar pe șapte ani, atunci am programat doar primii patru-cinci ani și după aceea ar exista o revizuire după această perioadă și după aceea am vedea împreună dacă, put, dacă trebuie să-i premiem de exemplu, pe cei care s-au descurcat bine sau dacă au apărut noi priorități, mă gândesc aici la migrație, pe care nu o putem prevedea, astfel încât să existe, într-adevăr, mai multă flexibilitate în alocarea fondurilor. Însă aceasta va fi o surpriză pentru anul viitor. Să vedem atunci. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult. Da, ne așteptăm la niște surprize atunci anul viitor. Sper că nu foarte multe. Însă vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru contribuții. Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor Parlamentelor Naționale pentru participarea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Vă asigur că apreciem foarte mult experiența dumneavoastră, pozițiile pe care le aveți, sprijinul pe care le aveți pentru munca noastră la politica de coeziune aici în Parlamentul European. Prețuim asemenea reuniuni și sperăm că vom menține legătura. Vă mulțumim pentru toate părerile primite din partea guvernelor, parlamentelor naționale. Vă mulțumim pentru aportul la discuția noastră de astăzi. Ca o concluzie generală, noi toți, noi toți din această cameră ne gândim și ne dorim o cea mai bună politică de coeziune pe viitor. Ne gândim la o politică de coeziune simplă care să funcționeze și care să fie orientată pe nevoile cetățenilor europeni mai, flex, mai flexibilă, mai transparentă, mai ușor de înțeles o politică care să investească pentru creștere și ocupare în Europa și cred că uniți putem să o facem. Putem să o facem. Avem experiențe foarte bune cu Comisia, lucrând acum la acest dosar omnibus. De ce nu ne prezentați acolo niște idei revoluționare? Acum, nu, Comisia e foarte strictă pe timpul negocierilor. A fost o glumă. Mulțumim foarte mult, vă mulțumim pentru participare. A fost o discuție foarte fructuoasă, sper că nu ultima, și vă vom primi cu mare plăcere și altă dată în Parlamentul European. Și acum le mulțumesc și interpreților pentru că ne-au ajutat să ne înțelegem unii pe ceilalți, să ne simțim mai confortabil. Vă mulțumesc încă o dată, reuniunea s-a închis.